Uh, good morning, everybody. Bună dimineața tuturor. Vă rog să vă așezați, aș vrea să începem reuniunea. Thank you. Well... Puteți să vă opriți, vă rog, conversațiile, pentru că aș vrea să începem uh, reuniunea. Punctul 21 nu a n-a fost terminat ieri, n-a fost tratat, de fapt, și eu l-am uh, transferat pe astăzi. Aveți Așadar, în dosarul dumneavoastră documentele am, a fost vorba de o delegație foarte mică, domnul Stațni, Iohannis Casulidis și cu mine. Acest uh, tip de delegații sunt extrem de utile pentru că sunt o ocazie de a ne întâlni cu reprezentanții guvernului, Parlamentului, actorilor principali din țările respective, în cazul acesta Camera de Comerț și sindicate, pentru ca să simțim uh, pulsul la fața locului, să vedem cum văd oamenii la fața locului președinția Ciprului. De data aceasta o țară foarte mică care a preluat președinția. Avem ocazia în astfel de delegații și să vedem la fața locului cum uh, sunt împărțite, în, cum este împărțit teritoriul uh, Ciprului și cum uh, conviețuiesc oamenii în acest context. Cred că astfel de vizite sunt extrem de utile. Și după această vizită mă simt și mai angajat să mă lupt, simt că trebuie să devin și mai angajat în lupta împotriva tendinței de a tăia astfel de delegații. Știm că nu mai există prea multe fonduri pentru astfel de vizite, oricum sperăm ca ele să nu fie existate complet. Aveți comentarii? Nu. Bine. Atunci, haideți să trecem la agenda de pe, de ziua, din ziua de astăzi, punctul 22, e vorba de modificarea regulamentului uh, Consiliului privind uh, importurile care fac obiectul unui dumping. E vorba de a doua dezbatere pe tema acestui regulament, pentru că decizia este foarte dificilă. De data aceasta, nu din partea OMC-ului în care au loc uh, disputele, ci din cauza curții noastre de Justiție. În februarie, Curtea Europeană de Justiție a dat sentința ca anumite practici ale Comisiei în legătură cu uh, tratamentul uh, și procedurile pe, în cadrul economiei de piață sunt, uh, contravin regulamentului antidumping. Comisia a sugerat ca prevederile acestea să fie introduse în uh, dreptul comunitar și uh, s-a clarificat procedura care trebuie aplicată de investigație și cum ar trebui uh, să se facă producția în afara eșantioanelor. De asemenea, S-a vorbit despre o determinare mai clară a procedurilor în cadrul economiei de piață care trebuie folosite în acest caz. Eu sunt raportor pe acest uh, raport și propunerea mea este să procedăm în procedură simplificată, să folosim procedura simplificată, așadar și să adoptăm uh, propunerea Comisiei fără să o amendăm și coordonatorii sunt de acord cu această variantă. Dacă sunteți de acord, votul va avea loc astăzi ca să putem accelera procedura. Haideți să deschidem uh, dezbaterea. Are cuvântul Paul Murphy de la GUE. Am o întrebare pentru comisie. Înțeleg nevoia de eșantionoare, în Înțeleg sarcina administrativă foarte mare care uh, ar permite, care s-ar crea dacă s-ar permite eșantionarea. Însă la articolul 27c, ceea ce se spune e destul de grav, pentru că s-a eliminat uh, termenul uh, calendaristic, n-a fost uh, deloc înlocuit cu 4, 5, 6 luni, ci s-a, înlocu- s-a înlăturat cu totul, ceea ce este foarte greu pentru producători care vin din așa numitele economii care nu sunt de piață. Vreau să știu care este uh, idee a Comisiei nu ar putea propune un cadru mai larg în, de, în loc să taie pur și simplu calendarul și termenul care era propus înainte. Mulțumesc. Alte remarci, dacă doriți să faceți uh, comentarii. Comisia este în sală, putem asculta comisio, uh, comisia acum, Fabrizio de Aprile vrea să ia cuvântul. Vă rog, puteți clarifica, vă rog, această problemă? Mulțumesc, domnule președinte, și bună dimineața tuturor. Da, poate că ar trebui să răspund direct la întrebarea care s-a pus adineaur cu privire la eliminarea deadline-ului de trei luni uh, în această procedură. Așa este, Comisia a propus să se înlăture orice termen pentru pentru uh, această procedură și problema este că sentința Curții de Justiție a hotărât că o depășire a acestui termen este de fapt o încălcare a um, datoriilor, este de fapt o încălcare a um, procedurilor care ar trebui urmate. Aceasta ar fi foarte grav și uh, ar declanșa Uh, o investigație. Această investigații care s-au făcut în ceea ce privește economiile de piață au arătat că astfel de proceduri declanșate sunt foarte complicate și iau foarte mult timp. Sigur că un termen nu este în totalitate corect pentru că s-au potrivit, pentru că comisia ar trebui să determine deja în amonte a, în ceea ce privește valoarea produsului respectiv, aceasta ține și de se referă și la um, interesul Uniunii, la respectarea legilor de dumping și așa mai departe. Deci, un termen intermediar pentru o investigație ar însemna că această determinare să se facă cât mai în cel târziu în a noua lună a investigării, împreună cu celelalte proceduri care țin tot de investigare. Aceasta este considerată o procedură foarte gravă pentru că oferă mai mult timp instituțiilor să stabilească care este situația unor companii în, care se află într-o economie în tranziție. Așadar, de aceea această procedură a fost propusă așa, ca atare. Altfel, într-adevăr, această propunere are, este de fapt un amendament uh, față de regulamentul antidumping în ceea ce privește uh, investigațiile pentru a vedea dacă se aplică principiile economiei de piață și aceasta este complet în linie cu uh, regulamentele și uh, OMC și așa, aceasta a fost și sentința curții uh, de arbitrare din partea OMC. Mulțumesc, domnului, domnule președinte. Mai dorește cineva să mai ia cuvântul pe acest subiect? Nu este cazul. Haideți să trecem mai departe. Acum avem o dezbatere comună la 23 și 24 Raportor este Pablo Zalba. și uh, aceste rapoarte se referă la acordul de asociere între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte. Unul din rapoarte este un raport uh, interimar. în care INTA este asociat uh, cu AFET și altul, celălalt raport este de fapt o recomandare pentru avizul pentru un acord internațional uh, pentru că e vorba de un acord de asociere care este anexat unui acord comercial. Îi dau cuvântul acum uh, pentru acest subiect pe care l-am mai discutat aici, raportorului. Deci, avizele sunt uh, deja, au fost deja transmise. Opinia Consiliului a fost, uh, s-a dat ieri, decizia pentru uh, semnarea acordului și Parlamentul a fost sesizat pentru acest acord, ceea ce va fi probabil uh, ceea ce se va decide la plenara din septembrie. E vorba de o procedură uh, asociată pentru o clauză de salvgardare care este tipică pentru acordurile de comerciale cu privire la acordul de mecanismul de stabilizare, iar în cazul Americii Centrale acesta este un instrument foarte important. Și pentru această problemă Jörg Leichtfried este raportor și vom uh, vota acest uh, punct uh, astăzi. Îi dau cuvântul așadar pentru aceste două rapoarte punctul 23 și 24, deci lui Pablo Zalva, pentru ca să ne vorbească despre amândouă. Pablo, ai cuvântul. Obrigado, presidente. Lo primero quería comenzar agradeciendo eh, todo el secretariat. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc secretariatului pentru eh, eforturile depuse, pentru tot ce a făcut eh, pentru acest uh, raport pentru că a trebuit uh, să ne uh, luptăm cu dinții pentru a obține aceste salirea adelante. Din franceză. Deci aș dori să mulțumesc încă o dată membrilor secretariatului și raportorilor din umbră. Comisia noastră s-a implicat foarte mult pentru acest acord cu America Centrală care a fost semnat în 29 iunie Așa cum a spus domnule președinte, în 10 iulie Consiliul a adoptat uh, decizia cu privire la acest uh, acord și acest acord a fost uh, trimis la Parlamentul European. El va fi anunțat la Parlament și va trebui să ne dăm avizul în cadrul sesiunii plenare din luna septembrie. Deci, astăzi prezentăm avizul nostru cu privire la acest acord în conformitate cu articolul 50 din uh, regulament. Și este vorba de un uh, aviz uh, legat de adoptarea, încheierea acestui acord cu America Centrală. Sper, sperăm ca în plenarea din septembrie acest acord să fie adoptat și de asemenea sperăm ca în urma dialogului și a Uh, dialogului tripartit din 11 uh, octombrie să uh, poată să fie ratificat acest acord. E vorba de un acord foarte important atât pentru America Centrală cât și pentru Uniunea Europeană. Pe de o parte, într-adevăr, Uh, acest acord are o importanță politică importantă. E primul acord de asociere uh, uh, biregional după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Deci este vorba de un acord foarte important pentru o regiune importantă din lume care ar trebui să fie văzut ca un model pentru America Centrală, pentru că astfel și alte acorduri de acest tip pot fi încheiate. Acest acord încurajează, uh, uh, încurajează evoluția politică în America Centrală și, și mai important, uh, Panama, statul Panama este asociat acestui acord. E un alt semnal foarte important. În ce privește integrarea comercială, cele două regiuni au ocazia să meargă spre um, uh, integrare. Uh, merge mai departe decât acordul de la San Jose din 1984. Trebuie să, deci prin acest acord se încurajează investițiile, diversificarea sectorială, diversificarea geografică și coeziunea socială. Și astfel, iată, avem un cadru juridic solid uh, care este în avantajul nostru și care va uh, permite liberalizarea uh, schimbului de bunuri și de servicii, servicii precum și licitațiile publice cu respectarea regulilor internaționale, un alt aspect important. Uh, grație acestei uh, coopere se contribuie a su modernizare. Creează posibilități uh, Americii Centrale să facă față unor provocări legate sau care decurg din modernizarea acestei regiuni. Cred că este foarte important ca nivelul de trai al uh, populațiilor uh, de pe acest continent uh, să poată să fie ridicat. Se abordează și alte teme, precum chestiunile de mediu, chestiunile sociale și iată care sunt subiectele care dorim să facă obiectul acestui acord. Prevederile acordului respectă și prevederile OMC. Se vorbește și de drepturile de proprietate intelectuală. De asemenea, se protejează indicațiile geografice, IG-urile, se vorbează și despre, uh, modelii, uh, despre modelele sanitare, fitosanitare și uh, de mediu. Obiectivul nostru este foarte ambițios. Ne dorim să menținem competitivitatea, dar și să ocrotim drepturile sociale. Coeziunea socială e garantată prin acest raport, acord, precum și respectarea drepturilor, a valorilor fundamentale și a statului de drept. În partea consacrată cooperării și în titlul consacrat dezvoltării durabile, se regăsesc toate aceste aspecte, la fel ca și în partea uh, consacrată comerțului angajamentele interne și internaționale ale celor două părți uh, sunt uh, consolidate. Cele două regiuni, Uniunea Europeană și America Centrală, au în comun uh, valori, legături istorice, culturale și încercăm să încurajăm un schimb mai intens de bunuri și servicii, pentru că astfel vom avea o, vom asista la o îmbunătățire a nivelului de trai, a ratei ocupării și a creșterii economice între cele două regiuni. Vom crea astfel o punte peste Atlantic. Uh, un, o punte pe care uh, o uh, continuăm să o construim și de aceea sper ca comisia noastră să acorde avizul pentru încheierea acestui acord și sper ca comisia să monitorizeze după ce acordul intră în vigoare aplicarea lui. Mulțumesc foarte mult. Haideți să dăm cuvântul colegilor. Uh, bineînțeles, vom da raportorilor din umbră cuvântul uh, York Lightfield, acum din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule raportor. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru uh, cooperarea excelentă, spiritul de echipă pe care l-am uh, avut pentru acest uh, dosar pe care, și următorul pe care îl vom vota astăzi. Sunt uh, strâns legate între ele. Aș dori să vă mulțumesc pentru munca excelentă depusă și de secretariat, fără uh, sprijinul uh, colegilor noștri. Nu am fi reușit să ne ducem la bun sfârșit munca. Uh, sunt de acord cu aproape tot ce a spus domnul raportor, însă aș dori să menționez câteva elemente uh, care sunt importante pentru mine. Nu am fost chiar de acord cu felul în care Comisia AFET a încercat să influențeze activitatea noastră în, uh, pe această temă. Sunt convins că decizia de a permite Comisiei AFET să aibă întâietate în acest dosar nu a fost o decizie corectă din punct de vedere juridic. Deci aș dori să spun sus și tare la modul oficial în comisia noastră să spun că nu am fost de acord și să spunem că iată legea se Uh, trebuie să se aplice în primul rând uh, și că nu cred că o comisie sau alta trebuie să fie mai uh, influentă decât altele. E foarte important. De asemenea, împreună cu uh, chestiunea uh, clauzei de, cu, uh, clauzelor de salvardare să soluționăm anumite chestiuni juridice și doream să spun că cred că am soluționat destul de bine problema în ce privește conținutul acestei acorduri de comerț, nu sunt doar acorduri comerciale, pentru că uh, uh, comerțul influențează mai multe domenii și cred că Parlamentul European uh, într-adevăr se află pe Uh, pe, pe calea cea bună în această legătură pe care o face între chestiunile comerciale și chestiunile și anumite aspecte necomerciale și mai ales când face legătura între uh, chestiunile comerciale și problema drepturilor omului și a ocrotirii mediului înconjurător și a a uh, drepturilor a, uh, sociale și spun acest lucru pentru că cred că, iată, avem o oportunitate ca um, um, persoane din afara Uniunii Europene uh, um, să, să, să uh, fie influențate de normele noastre în vigoare în Uniunea Europeană și am procedat uh, așa și cu acest acord. Iată ce doream să adaug la cele spuse de raportor, observațiile cu care sunt de acord, am mai spus-o și sper să continuăm într-un astfel de spirit de cooperare și pe viitor. Vă mulțumesc! well, you are quite right about... Da, într-adevăr, aveți mare dreptate în legătură cu uh, competențe și prerogative și cu tot ce a spus în legătură cu faptul că un astfel de acord comercial ar trebui să fie uh, al nostru, dar e o decizie care a fost luată uh, în afara posibilității noastre de a influența procesul, deci nu avem uh, decât uh, să, posibilitatea să ne conformăm și să spunem că a fost o decizie greșită. Mariel Desarnez, acum de la ALTE, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc colegului nostru, domnului raportor, pentru că rapoartele sale sunt foarte bune uh, în sprijin. Aș dori să fac doar o observație și uh, s-a spus uh, ceva în legătură cu comisii, sunt de acord, dar aș dori să mai fac încă o, o remarcă. Pe plan comercial, acest, acest acord este foarte bun pentru Uniunea Europeană, n-am nicio îndoială pentru firmele noastre, pentru societățile financiare și așa mai departe, se deschid oportunități de afaceri importante pentru noi. Dar nu cred că e bine să pierdem din vedere și sper ca colegul să înțeleagă bine, să nu uităm că punerea în aplicare a acestui acord nu ar trebui să se facă doar în avantajul nostru, ci în slujba dezvoltării durabile a populațiilor din America Centrală și cu uh, respectarea uh, țesutului uh, economic local și cu respectarea și drepturilor omului și a drepturilor lucrătorilor. Cred că este foarte important să nu uităm că pentru noi un acord de asociere nu reprezintă doar un instrument pentru a spori schimburile comerciale, ci trebuie să fie un instrument care să aibă ca obiectiv reducerea sărăciei, îmbunătățirea calității vieții, și consolidarea, până la urmă, a societății civile, a drepturilor lucrătorilor din aceste țări din America Latină, de asemenea, uh, problema foarte importantă a dezvoltării durabile e foarte importantă, mai ales în ce privește exploatarea materiilor prime, accesul la apă, de asemenea nu ar trebui să fie pus uh, în pericol. Cu uh, scurt, cred că colegul nostru va ține cont de toate aceste aspecte, dar cred că este foarte important ca acest acord să fie în egală măsură avantajos nu numai Uniunii Europene, ci și țărilor din America Latină și mai ales populațiilor indigene de acolo. Mulțumesc, uh, Francisca Keller, din partea verzilor. Mulțumesc. Sunt de acord cu ce a spus antevorbitoarea mea în legătură cu importanța drepturilor omului și a dezvoltării durabile, mai ales uh, pentru omologii noștri. Și în acest sens, aș dori să emit câteva motive de îndoială. Nu știu dacă acest acord de asociere e într-adevăr în avantajul uh, celor două părți în egală măsură. În primul rând a fost semnat uh, la al treilea aniversare a puciului din Honduras. E o dată simbolică și trebuie să ne gândim dacă vorbim de democrație parlamentară, dacă cu adevărat avem de-a face cu o democrație. Și uh, uh, deci nu știu dacă toată lumea uh, e la curent. Nu știu dacă comisia a menționat acest uh, incident sau dacă are vreo observație uh, sau a făcut vreo remarcă partenerilor. Sustainable development. Um, we... În ce privește dezvoltarea durabilă, nu cred că există suficiente uh, trimiteri în acord cu privire la spălarea de bani și aș dori dacă Comisia ne uh, Uh, poate explica cum prevederile Comisiei uh, respectă uh, regulamentul cu privire la infrastructura de piață și reglementările cu privire la piața financiară. De asemenea, ce privește Panamaul, uh, știți că e un paradis uh, fiscal uh, bine cunoscut, care a fost criticat de către OCD și de către alții și, de asemenea, acolo se face spălare de bani din, care provine din traficul de droguri din Mexic și Columbia. În orice caz, um, um, serviciul competent din SUA spune acest lucru, haideți să, le, să, să credem informațiile pe care le furnizează și aș dori să ne explicați cum aceste elemente sunt luate în considerare și cum va fi influențat semnat acordul. În ce privește acordul de parteneriat și cooperare care a fost negociat de către uh, Uniunea Europeană și încheiat în 2003, nu a intrat în uh, vigoare acest acord, uh, din câte știm. Uh, a evoluat situația, nu suntem bine informați și dacă nu e încă în vigoare, intenționați să ce vreți să faceți cu acest acord de uh, cooperare, pentru că el ar fi trebuit să țină cont de, uh, de, de, de pro, problemele legate de mediu. În ce privește capitolul privind dezvoltarea durabilă, nu credem că este suficient de puternic. Mecanismele de supraveghere nu vor fi implementate din punctul nostru de vedere și iată, aceasta este marea uh, slăbiciune acestui acord. Deci, acest acord nu face suficient pentru drepturile omului și pentru dezvoltarea durabilă. Și mă întreb uh, care este uh, avantajul pentru țările partenere. Mulțumesc. Uh, reprezentantul Guie nu este aici. Paul Murphy însă poate vorbi numele Guie. Aveți cuvântul. Foarte pe scurt, acest acord e tipic pentru uh, genul de acorduri pe care Comisia le încheie în întreaga lume, care sunt uh, care vizează doar latura comercială și uh, avantajele uh, afacerilor, uh, mă rog, a IMM-urilor și a uh, firmelor din Europeană în detrimentul uh, țărilor partenere uh, cu câteva cuvinte în uh, raport despre dezvoltarea durabilă și despre drepturile omului, fără a se pune accentul prea mult. Comisia Europeană a anunțat după încheierea acordului de asociere uh, un acord de asociere cu America Centrală și uh, CAFTA Plus. Știm că aceste acorduri au uh, dus la periclitarea situației fermelor mici și a Uh, firmelor familiale din, uh, din regiune, care sunt instrumentele pe care Uniunea Europeană intenționează să le aplice pentru a contracara aceste efecte negative și e clar, în al doilea rând, că aceste acorduri de asociere ar trebui să aibă și o dimensiune parlamentară, logic, ar trebui să fie uh, uh, uh, o legătură și cu, uh, cu, cu, cu dimensiunea pan-americană, deci cum intenționați să procedați aici? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, atunci uh, dăm cuvântul Comisiei. Doi reprezentanții ai Comisiei ne onorează cu prezența, Matthias Jürgensen și John Clark. Cine dorește să ia cuvântul întâi? Din partea DigiTrade, bun. Matthias Jürgensen. Uh, and thank you for the, uh... Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și pentru remarcile pe care le-am auzit astăzi. Voi încerca să fiu cât mai succint. În primul rând, suntem de acord cu faptul că acest acord este unul ambițios, care trebuie să fie salutat de Uniunea Europeană, pentru că este bun pentru ambii parteneri. Acest lucru a reșit foarte clar din uh, studiul uh, de impact cerut de Comisie și efectuat de Parlamentul European. Acordul contribuie în mod puternic la integrarea regională din punct de vedere politic și economic și din punctul nostru de vedere conține un capitol uh, important referitor la dezvoltarea durabilă. Ce aș dori să subliniez este că în cadrul acestui proces am fost martorii unui sprijin politic puternic din partea țărilor din uh, America Latină pentru încheierea acestui acord. Foarte multe state din uh, America Centrală au participat la audierile organizate de Comisia INTA și uh, pe data de 29 iunie, când s-a semnat acest acord, toți cei șase președinți din uh, statele din America Centrală au participat la acest eveniment. și domnul comisar Karel de Gucht și reprezentantul Serviciului European de Acțiune Externă au semnat acest acord împreună cu ministrii de externe și cei responsabili pentru relațiile comerciale din statele respective. Acum trebuie să trecem cât mai repede la ratificarea acestui acord, atât în Uniunea Europeană cât și în uh, America Centrală, pentru a putea transforma în realitate acest acord negociat și uh, semnat. Aș dori acum să mă refer la comentariile specifice ale membrilor acestei comisii. După cum am spus, considerăm că capitolul care se ocupă de dezvoltarea durabilă este unul uh, puternic. Există niște prevederi uh, obligatorii pentru statele respective să pună în, aplicare niște acorduri durabile, bune practici durabile. Există un mecanism elaborat care va permite o monitorizare, există și o, o procedură Um, care se bazează pe întâlnirea unor grupuri care se vor asigura că aceste angajamente vor fi respectate. Rolul societății civile este unul puternic. Considerăm că Uniunea Europeană trebuie să încerce să consolideze poziția societății civile în America Centrală. S-a pus de asemenea o întrebare referitoare la situația din Panama și Costa Rica. S-a pus întrebarea dacă acest acord ține seama de faptul că Panama și Costa Rica sunt paradisuri fiscale și ce face Uniunea Europeană din acest punct de vedere. Acest punct a fost uh, discutat uh, tot timpul în cadrul negocierilor. America Centrală a intrat într-un uh, dialog cu noi din acest punct de vedere și în acord am reușit să introducem două articole care discută buna guvernanță se discută politic, uh, dialogul uh, politic și cooperarea și, în plus, am văzut că în ultimii câțiva ani Panama și Costa Rica au uh, semnat 12 convenții cu statele membre OCDE și vom urmări în continuare evoluțiile din cadrul acestei organizații. Deci vedem foarte clar că ambele state încearcă și lucrează la modificarea legislației, astfel încât aceasta să respecte standardele internaționale și să permită scoaterea lor de pe lista gri a, a OCDE. Deci ar trebui să ținem cont de acest lucru. Din punctul de vedere al uh, spălării de bani, Uniunea Europeană are posibilitatea de a trece la acțiuni și care este impactul acordului asupra acestui fenomen. Este important să știm că acest acord um, aduce cu sine um, unele garanții din punctul de vedere a unor uh, cerințe prudențiale și impune modificarea legislației astfel încât spălarea, fenomenul spălării de bani să fie combătut. Acordul, într-adevăr, liberalizează sectorul serviciilor financiare, dar nu restricționează mm, măsuri posibile din partea statelor respective de a combate spălarea de bani. Și, desigur, domnule președinte, vom continua să lucrăm împreună cu dumneavoastră pe marginea acestui dosar important și vom fi deschiși întotdeauna unui uh, dialog. Mulțumesc, John Clark, acum. Da, aș dori să mă refer la agricu- agricultură. S-a fost întrebarea dacă acest uh, acord va fi în beneficiul fermierilor uh, de mici dimensiuni din țările partener. Acordul pune la dispoziția acestor state un acces uh, larg la piața Uniunii Europene pentru diferite pro- produse, zahăr, carne de vită și așa mai departe. Deci accesul este îmbunătățit pentru o serie mare de asemenea produse agricole și nu este vorba doar de beneficii pentru latifundiar, pentru um, exploatațiile agricole de mari dimensiuni, și fermierii și agricultorii de mici dimensiuni vor beneficia în urma acestui uh, acord. Deci și uh, fermierii de mici dimensiuni vor beneficia de accesul lărgit pe piața europeană convenit în urma acestui acord. Vă mulțumesc. Înainte să dau cuvântul din nou raportorului, Aș dori să spun câteva lucruri în legătură cu cele spuse de domnul Paul Murphy, un lucru important. Cred că pentru mine lucrurile sunt clare și lucrurile ar trebui să fie înțelese la fel de clar și de această comisie. Această comisie parlamentară are dreptul să supervizeze acest acord datorită faptului că acest acord are două componente, una de politică externă și una de politici comerciale, atunci și comisia noastră va trebui să fie responsabilă în momentul în care vom monitoriza punerea în aplicare a aspectelor comerciale prevăzute în acest acord. Dar urmare, sper că poziția comisiei noastre va fi una puternică și eu sper că voi fi sprijinit de membrii acestei comisii în momentul în care vom, va trebui să ne apărăm prerogativele și vă îți mulțumesc, Paul Murphy, pentru că ne-ai atras atenția asupra acestui punct. Pablo, ai cuvântul. Îți mulțumesc, Vital. În legătură cu ce a spus de domnul Lightfried, Domnule Eichfried, aș dori să vă mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o. Cred că am lucrat foarte bine împreună. De fapt, pentru mine a fost o plăcere să lucrez împreună cu dumneavoastră. Vis-a-vis -vis de influența prea mare a Comisiei AFET, sunt de acord. Cred că trebuie să încercăm să limităm influența acestei comisii uh, pe viitor. În ceea ce privește uh, remarcile dumneavoastră um, pe, pe fond, cred că într-adevăr trebuie să legăm aspectele de comerț uh, de celelalte aspecte. Doresc să mulțumesc și doamnei de Sarnes pentru comentariile dumnei. Sunt de acord 100% cu cele spuse de dumneavoastră. Acest acord comercial este foarte bun pentru Uniunea Europeană sunt de acord cu dumneavoastră și acum provocarea cu care ne confruntăm este să consolidăm dezvoltarea durabilă a statelor din uh, America Centrală. Aș dori să vă spun că eu sper că în urma acestui acord să se ajungă la o uh, diversificare economică mai mare în zona respectivă, să fie sporită coeziunea socială și integrarea socială Sper că acest acord să dea uh, impulsurile necesare pe, pe plan politic și economic. Doresc să mulțumesc și domnei Keller pentru cele spuse acum vis-a-vis -vis de lovitura de stat din uh, Honduras. Eu uh, nu am nicio îndoială că aceasta ține deja de trecutul um, Republicii Honduras și eu sper că acest acord va contribui Um, pentru a evita pe viitor asemenea situații, asemenea lovituri de stat. Eu consider că în urma acestui acord, sistemele democratice din statele Americii Centrale vor fi consolidate. Domnul Murphy a spus că acest acord nu va avea niciun fel de efect pozitiv pentru America Centrală. Ei bine, nu sunt de acord cu această afirmație. Prin intermediul uh, acestui acord, cred că sprijinim dezvoltarea durabilă a economiilor din zona respectivă. Însă pentru că aceste uh, state să profite pe urma acestui acord, trebuie să le sprijinim. După cum am spus, nu am niciun fel de îndoială că acest acord va fi unul benefic pentru economiile statelor din America Centrală. Din punctul de vedere al mm, competențelor comisiilor parlamentare, sunt de acord cu cele spuse de președintele comisiei noastre și îl asigur că va beneficia de sprijinul nostru fără rezerve. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au uh, intervenit în această dezbatere și sper că acordul va fi ratificat cât mai repede. Termenul de depunere al amendamentelor pentru raportul interimar este data de 19 iulie la ora 12. Termenul de depunere pentru celălalt uh, raport este 20 septembrie la ora 12. Și aș dori să vă aduc aminte că ieri Consiliul și Comisia ne-au informat că ambele instituții sunt de acord cu um, includerea prevederilor referitoare la clauzele de salvgardare în aceste acorduri de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acestea și America Centrală. Următorul punct de pe ordinea de zi Um, este votul, deci trebuie să așteptăm 5 um, minute, suspendăm ședința. President, shall we start? Okay, voting time, folks. Well, before we engage in voting, let me... Înainte să începem voturile. Permiteți-mi să vă spun că avem niște membri noi în comisia noastră. Îi spun bun venit doamnei uh, Nora Bera. Bine ați venit! Dumnezeu înlocuiește pe domnul Abad. De asemenea, Henry Weber îl înlocuiește pe Kadar Arif nu este prezent uh, astăzi alături de noi, dar îl voi saluta când va veni alături de noi. Avem nevoie de cât mai mulți membri care să lucreze în această comisie excelentă. Votul. The first uh, item to be voted is item to... Primul punct Uh, pe care îl vom vota este punctul 25, aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane, prevăzută în acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și America Centrală. Avem 65 de amendamente Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Nu. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Am votat prima parte pentru că era vot pe părți. A doua parte, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 3, cine este pentru, împotrivă, nu, cer scuze, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a deschis votul. Era un vot în plus din partea socialiștilor, deci am scos cartela mea de vot. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 15, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 16, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 din partea Comisiei Agri, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 18, cine este pentru, împotriva ține, se adoptă. Amendamentul 19, cine este pentru, împotriva se adoptă. 20, cine este pentru, împotriva, nu, pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 20. S-a închis votul și a fost respins. Da, îmi cer scuze, vederea mea mă înșeală unor, domnul președinte, a fost adoptat. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 13. Agri. Cine este pentru? împotrivă, abțineri. Cred că a fost respins, dar haideți să verificăm. Agri amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul și a fost respins. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 22. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 4. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 23 și Agri 14. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 5. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 43. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Agri 15 este caduc. Amendamentul 25. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Agri 16. ...45 este caduc, Agri 16 pentru împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 26, cine este pentru, împotriva abținerii se adoptă. Agri 17 este caduc. Agri 18 și amendamentul 27 din partea raportorului. Cine stă pentru, împotriva, țineri se adoptă. Amendamentul 29 împreună cu Agri 20 pentru împotriva țineri se adoptă. Agri 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm Amendamentul 2 din partea Comisiei Agri s-a deschis votul. S-a închis votul. Da, s-a adoptat cu o majoritate largă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2, vot pe părți, prima parte de la amendamentul 2. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Veri- verificăm a doua parte de la amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Agri 4, cine stă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 6, cine stă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3, cine stă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Agri 8. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Agri 9. Cine este pentru? Împotriva ținerii se adoptă. Amendamentul de compromis 6. Vot pe părți. Prima parte, cine este pentru, împotriva ținerii se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotriva ținerii se adoptă. Amendamentul de compromis 7, cine este pentru, împotriva se adoptă. Agri 1. Agri 1. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Votul final, acum. S-a deschis votul. Votăm uh, propunerea comisiei astfel am amendată. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 25 de voturi pentru, un vot împotriva, două abțineri. Pentru proiectul de rezoluție legislativă s-a deschis votul acum. S-a închis votul. Același rezultat, 25 de voturi pentru, unul împotrivă, două abțineri. Felicitări raportorului domnului Jorg Leifried. Item 26. Punctul 26. Acum, aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane din acordul comercial între Uniunea Europeană și Republica Columbia și Republica Peru. Raportor este Bernd Lange și avem 34 de amendamente din, din partea raportorului, 15 alte amendamente propuse de alți uh, membri ai comisiei, 20 din partea Comisiei Agri, cred că avem 17 amendamente în total. Haideți să votăm. Amendamentul 10. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, cred că trebuie să verificăm, s-a deschis votul, s-a închis votul. A fost respins. Amendamentul de compromis 1. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 2, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotriva, țineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotriva, țineri se adoptă. Amendamentul 12. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Cine, din nou vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru, împotriva abțineri. Cred că trebuie să verificăm a doua parte a amendamentului de compromis 3. S-a deschis votul. S-a închis votul și a fost respins această parte. Amendamentul 14, vă rog. Haideți să ne calmăm. Cine este pentru amendamentul 14? Împotrivă, abțineri să respinge. Amendamentul 15? Nu, verificăm 14. S-a deschis votul pentru amendamentul 14. S-a închis votul. A fost adoptat. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Agri 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm, verificăm amendamentul 12 din partea Comisiei Agri. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. S-a deschis votul. S-a închis votul și a fost respins. Amendamentul 16. Cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. 17. Cine este pentru? Verificăm, să verificăm la 16. Vă rog. Chiar doriți? Aveți dreptul, desigur, să cereți verificarea, deci haideți să verificăm votul pentru amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. <laughs> Amendment Amendment 17 7 Amendamentul 17 pentru Împotriva abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 17. S-a deschis votul. S-a închis. Și se respinge. Amendamentul 34. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Agri 13. Pentru? Împotriva abțineri se respinge. 18 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 20 cu agri 14, cine pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 8 uh, Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendul 23 și Agri 18. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Agri 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerente. Agri 2. Pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 1 și Agri 3, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Agri 4, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Deci, la Agri 4 facem o verificare electronică. S-a deschis votul. And the vote is closed. And it was adopted. Amendment 3, first part. Amendamentul 3, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 6. Partea a doua din amendamentul 3, cine s-a deschis votul? And the vote is... S-a închis. Respins. Agri 6. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 6 în două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri nu, amendamentul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, agri 8 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 9, cine pentru? Agri 9, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendament de compromis 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Agri 1 pentru, împotriva se respinge. Și în final acum amendamentul 34 pentru, împotriva, abțineri. Să verificăm, s-a deschis votul. Amendamentul 34. Și votul s-a închis. Sună-te. Final vote! Acum votul final. Votul final pe propunerea comisiei, la amendată, s-a deschis votul. Și s-a închis. Se adoptă cu 26 de voturi pentru, una împotrivă, 3 abțineri votul pe proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. S-a închis. Și rezultatul este același. 26 pentru, 1 împotrivă. Și 3 abțineri. Felicitări raportorului. Um, yes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 Well, you can read it from here. Well, regarding the, the two files that have voted on regarding the association agreement between the EU and Central America, since there was... În ceea ce privește acordul cu America Latina, nu s-au făcut cereri de negociere acum, la, în această fază, deci vom merge direct la plenară. Raportorul Jörg Leichtfried ne-a indicat că nu dorește să intre în negocieri cu Consiliul pe acest dosar și eu sunt de acord cu el, ca de obicei. Um, 27. 27. Amendments um, of the regulation. Suntem la punctul 27 cu privire la regimul comunitar pentru controlul uh, exporturilor, transferurilor, uh, etc. Raportor este Christopher Fielner și avem foarte multe amendamente. 5 din partea raportorilor, 17 de la alți membri. Haideți să începem votul. Amendamentul 4. Cine-i pentru? Împotriva? Nu. Răspunsul este nu adică s-a respins. Amendamentul 2, pentru împotriva abțineri se respinge. 3, pentru împotriva abțineri se adoptă. 5, pentru împotriva abțineri se adoptă. 5, bine, ce verificăm 5, s-a deschis votul. The vote is closed. And it was rejected. Se respinge. Amendamentul 9. Așa este. Aveați dreptate. Amendamentul 9. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Bine, haideți să verificăm și pe 9. And the vote is closed. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul de fapt, blocul 1 de amendamente, cine este pentru el? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Blocul 2 s-a deschis votul. Blocul 1, deci. S-a închis votul. Blocul 2 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm blocul 2. Acum s-a deschis votul. Și s-a închis. Și se respinge amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Blocul 3 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerente, amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă și acum votul final, votul pe propunerea comisiei, astfel amendată, s-a deschis votul și s-a închis. Se adoptă 14 pentru, 5 împotrivă și 10 abțineri. Și acum trecem la propunerea proiectului de rezoluție legislativă și votăm. S-a deschis votul. Vote is closed. 15 votes in favor, 4... 15 pentru, 4 împotrivă și 10 uh, abțineri. Felicitări foarte Felicitări, domnule Fielner. I I have a request for the floor for a declaration by Robert Sturdy. Avem uh, o cerere de cuvânt domnul Sturdy. Da, domnule președinte, trebuie să votăm acum uh, acordul cu Rusia și probabil că știți că Duma a votat uh, foarte strâns ieri pentru accesul la OMC, un vot foarte strâns așadar. Noi ne-am bucurat foarte mult și sper că și toată lumea din comisie se bucură. But before, before we travel to Russia, let me Înainte să mergem în Rusia, vreau să vă spun în legătură cu ultimul uh, vot că raportorul propune să intre în negocieri formale cu Comisia și cu Consiliul după prin acord, pentru un acord în prima lectură. Mandatul pentru echipa de negociere este acordat, va fi președintele, raportorul și raportorii din umbră și acum trebuie să votăm. După cum știți, eu sunt împotriva oricărui acord în primă lectură uh, rapid. Deci uh, puteți vota cum doriți. Haideți să votăm acum. Cine va susține această propunere a raportului? Haideți să vedem. S-a deschis votul. Nu Rusie, nu Rusia, e amendamentul, de fapt raportul lui Christopher Fielner pe care l-am votat. E o propunere de procedură pentru o, un acord în primă lectură, deci un acord rapid. Domnul Leichtfried, da, domnule președinte, eu cred că trebuie să știm că toate amendamentele votate au fost foarte strânse și nu a existat o majoritate clară pe nimic. Noi ne-am abținut la votul final, dar dacă am fi votat împotrivă, raportul ar fi fost respins. Deci eu aș propune să mergem mai întâi la plenară, să vedem ce se întâmplă acolo și după aceea să începem negocierile. Eu cred că înainte nu are sens să facem nimic altceva. vreau să vă spun de ce sunt din principiu împotriva oricărui acord rapid în prima lectură, mai ales când votul este strâns în uh, comisie. Grupurile politice au dreptul să aibă punctul lor de vedere discutat la plenară, deci nu ar trebui să se implice într-un acord de primă lectură, punând în pericol dreptul partidelor, grupurilor politice de a discuta în Parlament și de a avea un mandat uh, pentru, de la plenară și nu de la această comisie. Eu am apărat întotdeauna această opinie, cred că este calea potrivită. Când avem un mandat din partea plenarei, acesta este un mandat pozitiv, puternic și nu există niciun motiv să ne plângem că nu s-a discutat acest uh, subiect apoi în plenară. Eu v-aș cere de aceea să nu susțineți această cerere a raportorului și să fiți de acord cu această propunere. Just to make one thing clear, the rapporteur hasn't spoken on this topic, uh, so the rapporteur haven't made that request yet. Uh, I, I would. Domnule președinte, eu cred că ar fi poate mai bine din această perspectivă să avem poate un prim uh, acord în primă lectură și n-ar, fi trebu- n-ar trebui deci să trecem prin această listă detaliată încă o dată. Pe de altă parte, cred că am pierdut două amendamente la această decizie și la vot și deci cred că ar fi bine să vedem exact care a fost rezultatul în detaliu. Cred că ar fi existat o majoritate, chiar dacă ați votat împotrivă, dar văd că nu există un uh, mandat foarte clar pentru negociere și că deci uh, este o cale foarte De Poate mai degrabă un pro o procedură mai rapidă la plenar ar fi mai bună. Nu sunt de ceea ce se întâmplă. Bun, se respinge atunci această propunere. O decizie foarte înțeleaptă, Christopher Fielner, mulțumesc. Haideți acum să trecem la punctul 28. Robert Sturdy ne-a dat deja o primă impresie și o informație importantă. Avem 21 de amendamente de votat și, pe lângă acestea, 8 compromisuri. Haideți să începem acum cu Amendamentul de compromis 8. Uh, Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 1. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament de compromis 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 3, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm acest amendament. Amendamentul 10. S-a deschis votul. Nu, îmi cer scuze, spune președintele. Amendamentul 11. S-a deschis uh, votul. Cine-i pentru? Nu, trebuie să verificăm. Îmi cer scuze, spune președintele. I do. Uh, you are quite right. <laughs> And I, I, I will enjoy... Îmi cer scuze, am fost distras uh, Așadar, amendamentul 11. Haideți să verificăm amendamentul 11. S-a deschis votul. Și s-a închis. Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 4. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 5, uh, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19, pentru, Amendamentul de compromis 7, pardon. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum votăm uh, avizul, proiectul de aviz. S-a deschis votul. <coughs> și s-a închis. Se adoptă cu 26 de voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere. Felicitări lui Robert Sturdy. Amendments uh, on the Council Regul, item 29. Acum trecem la punctul 29, modificarea regulamentului Consiliului prin protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale comunității. Am decis în această dimineață să mergem în procedură simplificată, nu sunt amendamente, haideți să votăm, s-a deschis votul. Și s-a închis. Se adoptă 27 de voturi pentru și 2 abțineri. Haideți să trecem mai departe acum la Pakistan. Ieri am decis să, uh, să adăugăm la această listă de votare și uh, susținerea compromisului, amendamentului de compromis care a fost susținut de Parlament și discutat și de Parlament și Consiliu. A fost uh, înmânat acest document, e vorba de votul uh, total și deschidem atunci votul la acest punct. S-a deschis votul. The vote is closed. Was carried with 20 votes in Se adoptă cu 20 de voturi pentru 10 abțineri și niciun vot împotrivă. Și deci nu voi felicita raportorul. Thank you very much. This is the end of our uh, vote. Mulțumesc, s-a terminat sesiunea de vot. I know. Very difficult. ask you uh, to settle down those who are leaving the room to do it as swift as possible. Vă rog să părăsiți sala în liniște. Cei care poartă conversații, vă rog să se ducă să vorbească afară sau să le încheie. Cine dorește să rămână la acest punct, următorul de pe ordinea de zi, vă rog reveniți atunci în, la locurile dumneavoastră. Trecem la punctul 20, 31. Negocierile comerciale dintre UE și Japonia. Pardon? Ia, Yeah, uh, ah. Sorry. Um, sorry, uh, there is the, still the item. Uh... Îmi cer scuze, mai e un punct înainte, punctul 30. Acordul între Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare. E vorba de un proiect de aviz, e vorba de un acord internațional, deci o procedură în procedura de uh, aviz conform. There is no doubt that we should support this. Așadar, actuală procedură de aprobare. Obiectivul acestui acord este îmbunătățirea protecției uh, indicațiilor geografice în Moldova. Eu sunt uh, raportorul. Deci nu am nicio problemă să recomand comisiei să-și dea avizul pentru acest acord. Dorește cineva să facă comentarii, să ia cuvântul? Haideți să ascultăm comisia atunci. Cine e? John Clark are cuvântul. Yeah, but just to say the commission uh, obviously nu intenționam să iau cuvântul, domnule președinte. Am înțeles că uh, de fapt, am să spun că Comisia e de acord cu evaluarea dumneavoastră, concluziile și sperăm că uh, Comisia își va da aprobarea în această dimineață la acest acord. Vă mulțumesc! Termenul pentru amendamente 20 iulie la prânz. Uh, now the item 10. Acum trecem la punctul 31, negocierile comerciale dintre UE și Japonia. Cineva s-a înscris la cuvântul uh, de la uh, televiziunea națională din Japonia. I don't uh, see... O cerere de filmare. Nu știu dacă, adică nu cred că are sens să ne opunem. Are cineva vreo obiecție? Deci se acordă această aprobare După cum știți, în luna iunie Parlamentul a cerut Consiliului să nu uh, acorde deschiderea renegocierilor până când Parlamentul nu își definitivează poziția privind mandatul de negociere. Deci, uh, subiectul a fost trimis înapoi la comisia noastră și Iată, acum examinăm uh, proiectul de moțiune de rezoluție în ce privește negocierile comerciale dintre Uniunea Europeană și Japonia. <clears throat> Raportorul din uh, partea comisiei noastre este Metin Kazak, din partea grupului ALDE și care acum primește cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte dragi colegi, așa cum s-a spus, Parlamentul a adoptat în luna iunie o rezoluție uh, prin care solicita Consiliului să nu acorde mandatul de negociere cu Japonia până când Parlamentul nu și va fi exprimat uh, uh, poziția cu privire la cea de-a doua rezoluție și Consiliul deja a avut o dezbatere aprofundată cu ocazia Consiliului Comerț Afaceri Externe. Din câte am înțeles, Uh, Colegiul Comisarilor va uh, adopta acest uh, document în data de 18 iulie. Apoi, probabil că mandatul sau prevederile de negociere vor fi adoptate la Consiliu în, la, la toamnă. Deci, iată, aveți acum un proiect de propunere de rezoluție, un al doilea din partea mea, Uh, are două aspecte principale. În primul rând, cred că ar trebui să lansăm, să demarăm negocierile cu Japonia pe baza uh, uh, rezultatelor de la Consiliu și, în al doilea rând, cred că nu ar trebui să fim naivi și să începem aceste negocieri cu o mare prudență. Cred că negocierile comerciale cu țări dezvoltate foarte importante sunt foarte importante Uh, am avut uh, nevoie de un an pentru negocierile cu America Centrală, dar haideți să fim sinceri, aceste uh, acorduri sunt foarte importante, dar rezultatul lor nu este neapărat foarte important pentru economia noastră și deci cred că ar trebui să depunem eforturi în continuare și să spunem că recesiunea din Europa poate să fie depășită doar uh, dacă avem o creștere de pe urma relațiilor comerciale. Cred că ar trebui ca uh, sursele de creștere să țină cont de strategia, de, uh, strategia comercială. SUA și Japonia sunt parteneri foarte important în acest sens. Japonia este cea de-a treia economie din lume. Afacerile europene care au avut rezultate foarte bune în Japonia au făcut profituri, au înregistrat profituri uriașe Într-un seminar uh, organizat altă ieri s-a spus că uh, că relațiile comerciale dintre Japonia și Uniunea Europeană sunt uh, comparabile cu cele între UE și China. Deci nu e momentul să pierdem timpul. Deci e foarte important ca acest parteneriat strategic să fie lansat cât mai repede pentru a o lua înaintea contracandidaților noștri. Nu cred că trebuie să fim naivi. Recunosc că există probleme, mai ales legăt- în legătură cu anumite sectoare, industria producătoare de mașini. Trebuie să uh, stabilim condiții foarte clare pentru a ne asigura că acordul este în beneficiul Uniunii Europene. Și aș dori să evidențiez următoarele condiții în raportul meu în primul rând, trebuie să avem o clauză de revizuire obligatorie pentru a ne asigura că dacă nu se organizează, uh, nu sunt uh, progrese în uh, acest domeniu al SPG, atunci acest acord ar trebui să fie sistat. SPG-ul în ce privește licitațiile trebuie să meargă mai departe decât foile de parcurs. Ar trebui să avem un mecanism obligatoriu pentru a uh, ne asigura că uh, preferințele generalizate europene uh, sunt extinse doar dacă există un mecanism uh, clar din partea partenerului japonez. Avem nevoie de un acord foarte bun pentru a proteja și indicațiile geografice europene și ar trebui să avem o a doua evaluare de impact după ce negocierile vor fi finalizate. Cei care doresc să avem plăți înaintea negocierilor cred că trebuie uh, să le spunem că trebuie să fim realiști. Japonia a făcut uh, concesiuni, de exemplu, schimbările reglementare în ce privește alimentația biologică, uh, de asemenea, o facilitate în limba engleză pentru achizițiile publice guvernamentale și asta chiar înainte să începem negocierile. Mai mult, 30 de Uh, foi de parcurs au fost uh, convenite în ce privește SPG și încă una pentru uh, licitații. Deci ce mai putem cere înainte de a începe negocierile? Negotiations. To those who genuinely don't want to start negotiation with Japan, I ask, what do we... Deci, înainte să începem negocierile, trebuie să ne punem întrebarea de cine trebuie să ne uh, temem Uh, cred că avem uh, o suficientă experiență acumulată uh, în ce privește Mercosur și negocierile cu statele din Golf. Deci trebuie să știm că o astfel de lansare a negocierilor nu înseamnă că ele vor fi uh, finalizate cu orice preț. Deci, așa cum am spus în rezoluție, dacă Japonia nu uh, e suficient de ambițioasă, Comisia pur și simplu poate pune capăt negocierilor. Și aceasta este și uh, poziția comisarului de resort Uh, din câte am înțeles în urma consultărilor cu el. Și, domnule președinte, dragi colegi, aș dori să conchid spunând că Uniunea Europeană are nevoie de acest acord, dar bineînțeles că avem uh, nevoie de un acord bun și sper că rezoluția mea reprezintă un cadru eficient pentru atingerea acestui obiectiv. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumim domnului raportor! Știți, foarte bine ca și mine că în urmă cu două zile vicepremierul eh, Japoniei a făcut o declarație care a anunțat că guvernul japonez a decis să aibă o politică privind eh, reforma de reglementare care eh, conține o serie de măsuri care vizează interesele Uniunii Europene și avem aici o listă de astfel de decizii care au fost uh, uh, adoptate la acest nivel. Uh, dăm cuvântul reprezentanților grupurilor politice. În primul rând, PPE, uh, domnul Caspari, vă rog. Domnule președinte, doresc să mulțumesc colegului nostru Kazak pentru munca extraordinară, însă trebuie să recunosc că am anumite probleme legate de acest um, acord de liber schimb comercial. Rezultatele exercițiului de sondare sunt bune, dar nu sunt suficient de ambițioase din punctul meu de vedere. Înțeleg însă că acest acord de liber schimb este o consecință logică a acordului de liber schimb pe care l-am încheiat cu Corea de Sud. Drept urmare, V-aș mulțumi sau mi-ar plăcea dacă comisia ar putea să ne răspundă în cele din urmă la o întrebare pe care am pus-o de mai multe ori și în plenară. Ce, care este abordarea noastră vis-a-vis -vis de Taiwan, de exemplu? Este Taiwanul se află în aceeași zonă, produce aceleași bunuri sau bunuri similare și avem acum deja acest acord de liber schimb în vigoare cu Corea de Sud și Um, îngreunăm, negociem cu Japonia, lucru care înseamnă că exercităm presiunea asupra Taiwanului. Deci ar trebui să ne gândim la, să ne gândim la îmbunătățirea relațiilor comerciale cu toate zonele, cu toate țările din regiunea respectivă. Și aș dori să aud care este poziția Comisiei din acest punct de vedere am putea să discutăm care este titlul cel mai potrivit pentru negocierile pe care ar trebui să le purtăm cu Taiwanul, dar ar trebui să facem ceva pentru toate uh, statele din zona respectivă. Apoi, mă îngrijorează și situația din Japonia, Japonia, o situație complet diferită față de cea din uh, Corea de Sud. Dacă este să vedem uh, Uh, ponderea întreprinderilor străine din Corea de Sud înaintea începerii acestor negocieri, exista, putea fi văzută o tendință clară de modificare a comportamentului consumatorilor în sensul creșterii ponderilor, ponderii um, deținute de societățile străine. Vis-a-vis -vis de Japonia, eu nu cred că japonezii doresc să-și deschidă cu adevărat piața. Tocmai de aceea cer comisiei să treacă la fapte și dacă nu se fac progrese, să suspende negocierile cu Japonia. Îmi doresc de asemenea ca înaintea inițierii negocierilor cu Japonia să se stabilească un calendar foarte clar. Eu, dacă nu mă înșel, în acest moment se desfășoară 12 negocieri de încheierea unor asemenea acorduri uh, de, de liber schimb. Am încheiat anumite acorduri cu America de Sud și așa mai departe, dar există alte acorduri în cadrul cărora nu se fac deloc progrese și cred că nu este în interesul nostru, nu este în interesul Japoniei să lungim la nesfârșit asemenea negocieri și să nu ajungem la niciun rezultat. Drept urmare, îmi doresc din partea Comisiei să ne prezinte foarte clar care este calendarul concret, um, care sunt resursele necesare pentru aceste negocieri și din punctul de vedere al, uh, al personalului, de exemplu, pentru că, după cum am spus, nimeni nu are interesul să avem negocieri care să dureze la nesfârșit. Trebuie să exercităm um, presiunea asupra guvernului japonez. Nu, este inacceptabil ca noi să ne deschidem piețele pe de altă parte, um, Japonia nu doar din punct de vedere al modificărilor legislative, dar din punctul de vedere al realității cotidiane nu face nimic din acest punct de vedere, pentru că așa avem probleme prea mari. Vă mulțumesc, domnul Lange, din partea Socialiștilor și Democraților. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să îi mulțumesc și eu domnului Kazak pentru această propunere, pentru un proiect de rezoluție care conține, din punctul meu de vedere, un element important. Pentru mine nu există niciun fel de îndoială că Japonia este un partener comercial pentru noi, un partener cu care avem un volum mare de schimburi comerciale. Este, pe de altă parte, un partener care respectă aceleași valori ca și Uniunea Europeană. Drept urmare, este de la sine înțeles că trebuie să ne consolidăm parteneriatul atât din, punct, din uh, motive politice, cât și din, punct, din motive economice. Însă, așa cum a spus și domnul Kazak, există o serie de bariere non-tarifare care uh, împiedică accesul pe piață din Japonia în mod uh, continuu. Eu consider că încă înainte de a putea încheia acest acord, trebuie să cerem eliminarea acestor bariere netarifare. Și este vorba de bariere pe mai multe niveluri și sunt convins, drept urmare, că acest lucru nu se poate întâmpla de azi pe mâine. Vom avea nevoie de o perioadă de timp pentru a le elimina, însă avem nevoie de un uh, calendar concret. Aș dori să vă dau câteva exemple din sectorul uh, industriei uh, constructoare de mașini. Aproape toți partenerii noștri comerciali au semnat uh, prevederile relevante ale grupului de lucru 29 al Comisiei Europene pentru Europa al Națiunilor Unite astfel încât nu există niciun fel de probleme de a primi uh, și piese de schimb pentru autoturisme, de exemplu. Japonia este uh, singurul partener care nu a semnat uh, acest document. Ar fi mult mai bine dacă Japonia ar semna uh, cele aproximativ 100 de acorduri care se referă la recunoașterea uh, reciprocă a standardelor tehnice din, referitoare la autoturisme și referitoare la piesele de schimb pentru autovehicule și, drept urmare, dacă ar face acest lucru, uh, am eliminat o astfel de barieră netarifară și am uh, ușura accesul pe piață. Apoi, favorizarea unor uh, autovehicule foarte eficiente din punctul de vedere al consum, consumului de carburant. Tocmai ieri, Comisia Europeană a confirmat faptul că pentru anul uh, 2020, 2020, 2050 uh, ne dorim să ajungem la o limită de 95 de grame pe, uh, de, pe kilometru și va, urmează să analizăm care sunt pașii care vor fi favorizați pentru a, a atinge acest obiectiv. Ei bine, în uh, Japonia nu există această situație. Favorizarea se bazează pe, test, pe ciclul de testare Japonia 08, C08. Și cred că și aici situația ar fi uh, ușurată dacă s-ar recunoaște standardele europene și dacă s-ar permite accesul pe piață a furnizorilor europeni care respectă aceste standarde. Și apoi, în continuare, ne, ne confruntăm cu situația în care producătorii europeni nu, nu pot să um, deschidă, să stabilească filiale în, um, în orașele din Japonia și foarte importante din acest punct de vedere sunt diferitele niveluri ale administrațiilor locale sau centrale din uh, Japonia. Deci este inacceptabil ca în mod formal o piață să fie deschisă, dar în realitate să existe imposibilitatea de a deschide filiale, de a deschide uh, um, puncte de service pentru autoturismele respective. Deci acest lucru arată foarte clar că se împiedică accesul pe piața din Japonia. În drept urmare, este clar, noi avem niște cerințe foarte clare vis-a-vis -vis de partenerii noștri înțelegem care este potențialul uh, relațiilor cu Japonia. Pe de altă parte, ne dorim un calendar foarte clar care să ne spună cum vor fi depășite toate aceste bariere netarifare. Vă mulțumesc. Let's listen the commission. Ah, sorry. Ian Zaraghe, sorry. Haideți să mai ascultăm și comisia atunci. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Din partea grupului ECR Înțeleg rezervele care au fost exprimate de către unii dintre colegii mei din partea grupurilor lor politice, însă eu cred că totuși este în interesul nostru să începem negocierile mai, degre- mai degrabă mai devreme decât mai târziu. Eu cred că în timpul acestor negocieri toate problemele, toate rezervele sau alte chestiuni ar putea fi discutate întotdeauna noi, ca Parlament, putem întotdeauna să facem o pauză după ce începem negocierile, de exemplu după un an, pentru ca să evaluăm situația. Dacă nu sunt semne de schimbare din partea Japoniei, putem ca Parlament și să blocăm acest acord atunci când se pune problema, dar în momentul de față nu mi se pare că avem destule motive să nu începem negocierile deloc și cred că ar trebui să fim conștienți că este în interesul uh, ambelor părți și că, pe de altă parte, și Japonia are și alte opțiuni și deci să nu ne punem într-o situație în care ne izolăm singuri și nu ne mai lăsăm niciun fel de altă alternativă. Eu sunt, deci, de acord cu foarte multe din ce a spus raportorul. Impresia mea, instinctul meu așa cum este și părerea grupului meu, este că să nu ezităm să începem adevăratele negocieri. Pentru că, altfel, eu cred că totul se poate rezolva pe drum. Mulțumesc! Mulțumesc din partea verzilor acum, doamna Anders Dotter. Mulțumesc, domnule președinte și în grupul verzilor uh, salutăm deschiderea negocierilor cu Japonia. Dar unele puncte din proiecte, proiect sunt uh, destul de neclare. Faptul că acordul de liber schimb trebuie să fie obligatoriu. Bineînțeles că orice text este relevant în conformitate cu Convenția de la Viena și deci ar trebui să fie obligatoriu mai ales părțile care țin de dezvoltarea durabilă și de um, rezolvarea litigiilor Și o al doua îngrijorare care a fost exprimată la mine în grup este un mecanism pentru o rezolvare a disputelor în mod obligatoriu, deci, practic, puterea de arbitraj, de arbitrare să fie stabilită la o autoritate care se află în afara acestui regim. Aceasta este interpretarea prevederilor din acord și, deci, soluționarea litigiilor ar trebui să se facă printr-un mecanism uh, exterior, foarte departe de controlul de democratic. Aceasta se întâmplă de obicei uh, însă numai, uh, de exemplu, în relațiile business to business. De ce n-ar trebui, de fapt, să ne referim doar la um, autoritatea de soluționare a litigiilor care există în cadrul OMC, de exemplu? De asemenea, ar fi foarte bine să facem o a doua evaluare de impact economic la timp, înaintea unei finalizări sau semnări a acordului. Salutăm de aceea un astfel de, o astfel de evaluare de impact. Mulțumesc. No more requests for the floor. Nu mai dorește nimeni cuvântul. Acum ascultăm pe eh, reprezentantul Comisiei, domnul Antonio Parenti. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a răspunde la această prezentare a proiectului de rezoluție și comentariilor uh, făcute din câteva membri din diferite grupuri. Salutăm uh, această rezoluție. Suntem conștienți de importanța negocierilor cu Japonia și probabil că Japonia va fi un caz aparte în negocieri față de celelalte cazuri uh, prin care, care se negociază acum cu Uniunea Europeană. Japonia nu se știe dacă se va schimba. E dificil să spui dacă se va schimba sau nu, înainte să vedem care este rezultatul final al negocierilor. Dar dacă ne uităm la cifrele pe care le avem, mai ales uh, ca rezultat al uh, studiului de impact care va fi probabil publicat uh, săptămâna viitoare după adoptarea directivei de negociere de către Comisia Europeană. Eu cred că acest acord ar putea totuși ajunge, aduce beneficii de 1% aproximativ din PIB. Deci este unul din cele mai bune instrumente pe care le putem avea pentru a relansa creșterea în Europa și pentru a aduce și un uh, ajutor locurilor de muncă, de a încerca să creăm mai multe locuri de muncă. așa. Dar Comisia spunea că nu va fi o negociere ușoară și eu sunt de acord că nu va fi o negociere ușoară pentru că va trebui să tratăm mai multe aspecte pentru a putea atinge rezultatele ambițioase pe care ni le-am propus. Foarte multe din uh, comentariile pe care le-au făcut deputații sunt foarte pertinente. Permiteți-mi să Mă refer la câteva dintre ele în ordinea în care au fost făcute. În uh, mandat, în proiectul de mandat și în uh, proiectul uh, de negociere pe care îl avem cu Japonia există trebuie găsit un echilibru între barierele non-tarifare și eliminarea barierelor în general. Europa nu va, își va reduce gradul de protecție dacă Japonia nu își reduce la rândul ei protecția. Și aceasta nu se va întâmpla decât în paralel. Nu vom reduce așadar barierele tarifare pentru anumite sectoare dacă nu există un nivel echivalent de protecție în Japonia. Suntem gata să suspendăm negocierile dacă Japonia nu oferă niciun rezultat concret. Aceasta la un an după ce s-au început negocierile. Vom monitoriza de aproape ceea ce se întâmplă. Bineînțeles că aceasta se va face coordonându-ne cu celelalte instituții. Angajamentul Japoniei, așa cum a fost el declarat în cadrul uh, exercițiului inițial, trebuie să fie evaluat pentru a vedea dacă se respectă sau nu și dacă nu, Comisia va uh, lua măsuri în consecință. Deci nu intrăm uh, în negociere fără mandat, ci cred că avem mai multe instrumente ofensive și unele defensive pentru ca să ne asigurăm că rezultatul este concret. Și rezultatul pe care îl dorim noi este unul ambițios care ar putea duce la beneficii pentru cetățenii europeni. Trebuie să stabilim un calendar foarte clar pentru eliminarea barierelor tarifare. Aceasta va fi parte din negociere. Este foarte dificil însă să stabilim acest lucru înainte să intrăm în negocieri. Exercițiul um, de evaluare pe care îl facem noi în partea Comisiei Europene ne va da posibilitatea să construim uh, în cadrul negocierilor uh, pașii următori pentru a stabili un calendar foarte clar. După cum spuneam, acesta se va întâmpla în paralel cu eliminarea a barierelor de partea cealaltă. Vom discuta și despre stimulentele fiscale. Acestea sunt o noutate pentru un acord de liber schimb, domeniul auto, și există și angajamentul să se întâmple acest lucru și uh, din partea Japoniei. Se va vedea și un angajament în care Japonia va dori să faciliteze un uh, mecanism de deschidere a mai multor uh, um, magazine, de fapt, deschiderea um, posibilității de a vinde mașini pe teritoriul Japoniei. În orice caz, în ceea ce privește autoritățile locale și acestea vor fi uh, implicate. Trebuie să vă spun că avem astfel de cerințe și la nivel european și nu cred că ar, cineva ar fi de acord să preluăm aceste competențe și să modificăm uh, competențele și rolul instituțiilor prin intermediul unui acord internațional. În ceea ce privește soluționarea litigilor și posibilitatea de a ne adresa unui for din cadrul OMC. Cred că acesta ar fi foarte dificil din punct de vedere tehnic, pentru că sunt două tipuri de acord uh, diferite. Cred că ideea unei transparențe maxime în uh, soluționarea litigilor care a fost uh, menționată în acest acord este un lucru important pentru Uniunea Europeană și pentru Comisia Europeană și se va reflect, se, vom reflecta asupra acestei probleme. Un alt punct, pentru că nu voi putea răspunde la toate întrebările, pentru că nu sunt comisarul, din păcate, dar uh, în primul rând vreau să vă spun că, mă opresc imediat, avem relații foarte bune, bilaterale, cu uh, China și uh, vom și cu Taipei, deci cu Taiwan și de, Taiwanul și vom face tot posibilul pentru ca aceste acorduri să se pună în aplicare cât mai repede. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, pentru că ați uh, încheiat această dezbatere și acum îi dau cuvântul în final și raportorului. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, оценките, които дадоха и очакванията от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 în această perioadă de criză economică ar fi uh, de foarte, foarte bun, ar fi un avantaj pentru noi și Uniunea Europeană ca actor global pe piața mondială și în același timp ca um, actor important și politic ar trebui să intre în negocieri cu țări terțe, cum ar fi Japonia. În ciuda dificultăților uh, pe care le au întreprinderile, Totuși trebuie să înțelegem că dacă o întreprindere europeană încearcă să se implanteze în Japonia, există foarte multe exemple de succes deja după care se poate orienta. Există multe întreprinderi europene care sunt implantate în Japonia și care au o cifră de afaceri foarte bună. Este nevoie însă de un uh, calendar foarte clar și de reglarea problemelor uh, cu privire la barierele tarifare și non-tarifare. Avem nevoie deci de ceva timp, dar ne trebuie calendar pentru această perioadă, pentru ca să știm exact uh, ce se întâmplă și din partea Japoniei, ce pași fac ei. Și iată de ce în această rezoluție noi cerem să există și o clauză specială pentru ca să putem uh, avea o revizuire periodică, să vedem în ce măsură se respectă angajamentele de către Japonia. Foaia de parcurs trebuie stabilită și ea pentru ca să putem uh, să verificăm dacă se îndeplinesc uh, angajamentele. Înțeleg că această temă însă este foarte sensibilă pentru anumite sectoare, mai ales pentru sectorul auto, și sunt de acord cu ce a spus domnul Caspari și Lange, poate că ar trebui să ne gândim la un paragraf suplimentar care să se refere exact la industria auto, pentru că aceasta este un caz aparte. Cred, deci, că vom putea să găsim o soluție pentru ca să ne asigurăm că acele obligații pe care și le-au asumat uh, partenerii noștri din Japonia să fie și respectare. Știți că PPE-ul va organiza un seminar cu întreprinderile, de fapt acesta a avut deja loc cu întreprinderile și cu reprezentanții în um, general din această industrie și um, reprezentanții Europei s-au uh, arătat foarte pentru uh, o colaborare mai strânsă, cu excepția reprezentanților uh, din industria auto. În final, dragi colegi, vreau să mai subliniez că acum este momentul ca Uniunea Europeană să folosească această șansă pentru a putea încheia acest acord care este în favoarea cetățenilor europeni și care este favorabil și economiei europene. Prin acest acord credem că se vor uh, arăta foarte multe șanse pentru economia europeană în general. Mulțumesc. Uh, deadline for amendments uh, 18 September 6 uh, p.m. Vă mulțumesc. 18 septembrie la ora 6 seara este uh, termenul de depunere a amendamentelor. Din păcate, eu nu pot să rămân până la sfârșitul uh, acestei întâlniri, însă sunt raportor pentru două dosare și vă întreb dacă putem să le discutăm înainte pentru a putea pleca după aceea. Sper că colegul nostru Zahradil este de acord. Atunci, haideți să discutăm punctele 34 și 35 care sunt uh, conectate. On a, an agreement with, uh, between the EU and Brazil. E vorba de uh, un acord între UE, Brazilia și Thailanda și regulamentul de implementare pentru aceste acorduri. În luna iunie, Uniunea Europeană a semnat uh, acorduri cu Thailanda și Brazilia cu privire la modificarea concesiilor legate de carnea uh, de pasăre uh, transformată. E vorba de articolul 28 din GATS 94 și posibilitatea de a contracala efectele uh, conexe care afectau în mod negativ industria uh, europeană a cărnii de pasăre. Uh, uh, în calitate de uh, exportatori, aceste două țări au profitat de prevederile speciale GAP Uh, în pregătirea uh, procentului de 57%. Uh, deci e vorba de bariere tarifare mai scăzute, deci Comisia a negociat cu Brazilia și Thailanda încercând să vadă care este miza cea mai importantă în aceste linii tarifare. Parlamentul European trebuie să-și dea uh, uh, avizul la aceste acorduri și să fie de acord și cu uh, modificarea regulamentului de implementare. Nu știu dacă are cineva obiecții la schimbările aduse regulamentului de Uh, implementare, pentru că toate aceste modificări pe care le-am uh, menționat abordează uh, problemele situației existente, deci eu cred că e vorba de o abordare echilibrată. Pe de o parte e necesar să, să ridicăm nivelul de protecție și să acoperim vidurile existente în ce privește importul de carne de pasăre și, în același timp, partenerii comerciali ai Uniunii Europene trebuie să uh, primească efecte de substituție, deci să primească o compensare uh, prin creșterea cotelor tarifare. Deci vom folosi sistemul OMC, vom încerca să menținem un uh, sistem de uh, concesii mutual uh, uh, sau reciproc avantajoase. Iată care este uh, Uh, poziția mea, v-am uh, explicat uh, înainte. O să prezint un proiect de raport pe această temă, dar aș dori să știu și care este poziția comisiei, poziția dumneavoastră pe această temă, pentru a reflecta în acest raport poziția comisiei și nu doar poziția mea personală. Reprezentantul PP-ului, domnul Steașni, da, domnule președinte, așa cum ați spus, uh, cele două rapoarte, 34-35, sunt asemănătoare uh, vizează o actualizare și o îmbunătățire. Punctul 34 vizează sau încearcă să evite uh, efectuarea de abuzuri de către importatorii de carne de pasăre și aceste două rapoarte actualizează uh, uh, situația. E, vor, e nevoie de avizul Parlamentului European. La 34 e vorba de o uh, actualizare a regulamentului uh, privind uh, tarifele vamale comune. În numele grupului meu, aș dori să vă acord sprijinul meu și sunt, să spun că sunt de acord cu concluzia dumneavoastră. Vă mulțumesc. Uh, tot pe această temă, Haideți să vedem care este poziția Comisiei. John Park. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte pe scurt, domnule președinte. Și noi sprijinim uh, poziția dumneavoastră, concluziile dumneavoastră. Așa cum spunea uh, colegul dumneavoastră, e vorba de două instrumente separate rezultatele negocierilor cu Brazilia și uh, Thailanda cu privire la carnea de pastăre și, în al doilea rând, un regulament de punere în aplicare a uh, rezultatelor uh, acestor negocieri uh, pentru produsele respective. După cum știți, probabil OMC permite membrilor săi să-și ridice uh, barierele tarifare pentru a se uh, uh, proteja, uh, pentru a se apăra împotriva unui uh, unor importuri uh, neadecvate, dar, după cum știți, uh, uh, la OMC se folosesc negocierile cu principalii exportatori pentru a um, echilibra aceste concesii. Iată care este contextul general la aceste negocieri cu Brazilia și Thailanda. Ne-am am propus ridicarea Uh, tarifelor pentru carnea de pasăre, pentru a acoperi vidul juridic de care s-a vorbit. În același timp, trebuie să respectăm uh, regulile OMC uh, și trebuie să oferim efecte de substituție țărilor celor mai afectate, Brazilia și Thailanda. Practic, aceasta este meza, e o chestiune tehnică, dar e obișnuită pentru negocierile OMC. E nevoie de avizul Parlamentului și sperăm să-l obținem. Mulțumim foarte mult! Acest proiect de raport va fi examinat în, uh, la ședința din 17-18 septembrie. Iată, uh, din păcate trebuie să plec. E ultima ședință înainte de vacanța de vară. Uh, aș dori să vă urez vacanță plăcută. Sper și eu să am o vacanță plăcută. Thank you. And please allow me to... Și îl rog pe colegul Lange să mă, uh, să mă locuiască la prezidiu până la ședințul, uh, sfârșitul ședinței. Okay. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann führe ich die Sitzung. Dragi colegi, eu voi prezida mai departe această ședință. Ajungem la punctul 32 unde vom discuta finanțarea IMM-urilor în domeniul activităților comerciale și a investițiilor. Și doresc să-i dau cuvântul acum uh, domnului raportor, domnul Zahradil. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu voi vorbi în limba mea maternă, dacă îmi permiteți. Deci vă rog să vă puneți căștila. Vážení kolegové, vážené kolegyně, ten název eh, té navrhované zprávy už... Doamnelor domnilor, titlul acestui raport caracterizează foarte bine despre ce este vorba în acest, în acest raport. Este vorba despre accesul IMM-urilor la credite pentru a putea activa pe piese din afara, din exteriorul Uniunii Europene. De la bun început doresc să spun că nu vreau să reluăm discuția legată de definirea unei întreprinderi mici și mijlocii. În Uniunea Europeană, o întreprindere mică și mijlocie este o entitate care nu face parte dintr-o, dintr-o întreprindere mai mare, are mai puțin de 250 uh, de angajați și are o cifră de afaceri mai mică de 50 de milioane de euro pe an. Este o caracterizare arbitrară, dar reflectă situația actuală. Este clar că și în această categorie pot fi regăsite diferite subcategorii. Am putea să um, ne gândim la micro-întreprinderi, care sunt întreprinderi de dimensiuni foarte mici, cu câțiva angajați sau câteva duzină de angajați. Însă, Um, cred că consider că este suficient uh, folosirea acestei definiții pe care v-am amintit-o pentru scopul acestui raport. Conform uh, Comisiei Europene, în Uniunea Europeană există aproximativ 23 de milioane uh, de asemenea întreprinderi, care angajează 75% din uh, angajații din sectorul privat și generează aproximativ 80% din noile locuri de muncă create. În mod surprinzător, doar 25% din aceste IMM-uri operează dincolo de propriile uh, granițe ale statului unde, sunt, uh, unde își au sediul și doar 13% din ele au activități în afara uh, pieței uh, unice, deci în afara Uniunii Europene, pe o piață uh, globală. Acest lucru uh, aduce cu sine întrebarea de ce, care sunt explicațiile pentru această situație și dacă am putea eventual îmbunătăți aceste statistici. În mod logic, uh, eu presupun că dacă IMM-urile se vor implica pe activi- în activități comerciale globale, acest lucru va ajuta și economia europeană. faptul că întreprinderile mici și mijlocii nu sunt atât de prezente pe piața din afara Uniunii Europene se explică prin uh, doi factori. Pe de o parte o lipsă de informații, pe de altă parte o lipsă de capital. Eu aș dori să evit crearea unor noi structuri oficiale, birocratice, care să consolideze, să ajute IMM-urile din acest punct de vedere. Pe de altă parte, însă, cred că trebuie să înțelegem că structurile existente sunt uh, aparent insuficiente. Drept urmare, trebuie să ne asigurăm că, trebuie, că putem concentra informațiile necesare IMM-urilor vis-a-vis de uh, piețele neeuropene pentru IMM-uri, astfel încât IMM-urile să poată folosi aceste informații pentru a și găsi piața necesară pe care ar putea intra în afara Uniunii Europene. În plus, trebuie să ajutăm IMM-urile să acceseze mult mai ușor capital. Există, desigur, diferite programe care, cel puțin în mod parțial, încearcă să rezolvă aceste probleme. Există tot felul de instrumente europene de, de finanțare, uh, programul cadru pentru inovare, există inițiativa financiară din, banca, din, din cadrul Băncii Europene de Investiții, Fondul European pentru Investiții, diferite instrumente prin care IMM-urile pot fi sprijinite, de exemplu fonduri care vin direct de la bugetul european. Cu toate acestea, niciunul dintre aceste instrumente nu se ocupă de sprijinea IMM-urilor pe, uh, pe plan uh, global nu sprijină prezența lor pe piețe din exteriorul uh, pieței unice europene. Este un lucru, uh, dacă îmi permiteți, ciudat, pentru că politica comercială este o prerogativă exclusivă a Uniunii Europene. Nimeni nu discută acest, nu discută acest lucru și uh, ar fi frumos dacă această realitate s a reflecta și în gestiunea politicii europene la nivelul Uniunii Europene. Eu aș propune Comisiei următorul lucru. Poate ar, ar fi bine să se gândească dacă nu ar fi posibilă crearea unui uh, instrument care să promoveze activitățile de export-import a um, întreprinderilor mici și mijlocii este facilitatea pentru export-import al Uniunii Europene, EU-EXIM, uh, în raport, care se bazează pe instrumentele existente în Uniunea Europeană, unde funcționează deja programe de sprijinire a activităților de import-export în acest moment. Apoi, am uh, făcut o listă cu servicii posibile care ar putea fi puse la dispoziția întreprinderilor mici și mijlocii de această facilitate EU-EXIM. Pe baza discuțiilor noștri, desigur, lista poate fi una mai scurtă sau mai lungă în funcție de abordarea diferitelor grupuri politice. Nu doresc să vă uh, citesc întreg uh, documentul, pentru că puteți să-l citiți și dumneavoastră și aș dori să subliniez acum faptul că ne dorim sprijinirea economiei europene în aceste timpuri de criză. Trebuie să înțelegem că IMM-urile reprezintă o parte importantă a economiei europene și, după cum am spus uh, de la bun început, Trebuie să înțelegem că activitățile um, întreprinderilor mici și mijlocii sunt limitate atât pe piața internă cât și în exteriorul Uniunii Europene. Ar trebui să încercăm să ajutăm IMM-urile um, cât, um, cât mai bine. Cam acestea au fost cuvintele introductive. Aștept cu nerăbdare remarcile colegilor și Aștept cu nerăbdare orice propunere constructivă, orice propunere de modificare constructivă făcută pentru proiectul meu de raport și sper că vom ajunge la un text final cu care toată lumea să fie de acord, vot care să fie votat la noi în comisie și apoi în comisie. Vă mulțumesc și acum vă dau cuvântul dumneavoastră, domnule președinte. Vă, mul- vă mulțumesc, domnule raportor. Acum dau cuvântul raportorilor din Umbra. Domnul Samor are cuvântul acum. Doamna. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt raportoare din umbră și aș avea câteva remarci vis-a-vis -vis de această temă. Cred că trebuie să ne asigurăm că întreprinderile, că politicile pentru, IMM, pentru IMM-uri a statelor naționale sunt folosite, pentru că există deja unele planuri, unele programe care sprijină IMM-uri. Desigur, o asemenea politică trebuie să aibă și o valoare adăugată europeană. Trebuie să ne asigurăm că toate aceste programe sunt coordonate între ele. Din punctul de vedere al politicii europene pentru IMM-uri pe plan european, Cred că aceasta uh, trebuie să țină seama de instrumentele deja existente pe plan național. Cred că valoarea adăugată a unei abordări europene este evidentă um, doar în momentul în care se ajunge la uh, beneficii concrete. Domnule președinte, știm foarte bine că trecem printr-o criză economică gravă deci finanțarea IMM-urilor este foarte importantă pentru că acestea se confruntă cu dificultăți de a accesa uh, credite. Drept urmare, trebuie să ne asigurăm că au un acces la credită pentru a depăși această criză economică. Acestea trebuie să fie uh, orientate înspre uh, sprijinirea IMM-urilor pentru a intra pe piețe externe. pentru că IMM-urile sunt foarte competitive și ajută la crearea de locuri de muncă. Piața internă europeană este o piață mare, de dimensiuni mari. Pe de altă parte, eh, ar exista și piața țărilor eh, emergente, care ar putea fi accesată de aceste întreprinderi extinderea IMM-urilor pe piața internă trebuie să fie o prioritate pentru noi și uh, aștept uh, colaborarea constructivă cu raportorul nostru. Vă mulțumesc. Din păcate, raportarea din uh, partea socialiștilor și democraților nu este astăzi alături de noi. Sper că îmi permiteți mie câteva remarci. Consider că trebuie să vedem dacă nu cumva mesajele Uniunii Europene ar trebui să aibă un rol mai important în sensul că ar trebui să găsim parteneri pentru IMM-uri în exteriorul Europei prin organizarea unor evenimente, de exemplu, pentru stabilirea unor contacte, prin a atrage atenția asupra dificultăților birocratice, de exemplu, care ar putea fi întâlnite în uh, state uh, terțe. Și eventual îl rog pe domnul raportor să țină seama de asemenea propunere. Acum dau cuvântul celorlalți membri ai comisiei. Domnul Murphy are cuvântul prim. Norming this can be goes through the Uh, through the coordinators of the political group. În mod normal se trece întâi pe, uh, iau cuvântul coordonatorii din partea grupurilor politice. Wir machen das. Raportorii din umbră. Um, grup, uh, această procedură cu grupurile politice este aplicată când domnul de Guft este uh, prezent. Eu nu am știut că dumneavoastră ați fi raportor din Umbra, drept urmare am dat cuvântul inițial raportorilor din Umbra, după care uh, ceilalți membri ai comisiei. That isn't my point. Da, nu ați înțeles ce vreau să spun. Sau nu e întrebarea mea aceasta. Din câte am înțeles, întâi trebuie să ia cuvântul coordonatorii și după aceea ceilalți membri ai comisiei noastre. Dar uh, putem proceda cum doriți, e o nouă procedură. Uh, iată, trăim într-o lume plină de provocări foarte interesantă. Uh, nu uh, aveți dreptate, nu e nou. Avem la rapoarte această procedură. Întâi dăm cuvântul raportorilor și după aceea raportorilor din umbră și pentru grupul dumneavoastră nu am primit nicio indicație că ați fi uh, raportorul din umbră. Deci, în calitate de raportor din umbră, vă rog să mă informați și după aceea vă acord cuvântul uh, și în, în funcție de ordinea grupurilor politice. Astăzi mi-au fost transmise doar două nume, doamna Corera Zamora și doamna Balzani și ele au primit întâi cuvântul și Acum dau cuvântul celorlalți uh, membri ai comisiei noastre. În orice caz, vă asigur că puteți primi cuvântul dacă îl solicitați, fără nicio problemă. Primul care a cuvânt cuvântul, nu în calitate de raportor din umbră, e domnul Murphy și îi dau lui cuvântul. Și v-am trecut pe lista vorbitorilor. Thank you very much, Brent. I look forward to my speaking. Mulțumesc foarte mult, abia aștept să iau cuvântul. În multe țări, situația este într-adevăr îngrozitoare din perspectiva IMM-urilor. În Irlanda, în ultimul an, cam 5 firme au fost uh, închise uh, zilnic, marea majoritate uh, întreprinderi mici și mijlocii. Trebuie să recunoaștem că acest lucru se întâmplă nu că e datorită internaționalizării IMM-urilor, nu că nu au credit, acces la credit pentru internaționalizare, ci cu o majoritate covârșitoare se uh, datorează faptului că uh, consumul uh, a scăzut foarte mult în Irlanda cu jumătate, de exemplu, de asem- ca rezultat al politicilor care au fost duse și pentru care soluția la criză, în conformitate cu liderii, e o austeritate și mai mare, care va duce la o înrăutățire a situației pentru lucrători, pentru consumatori și la o adâncire a crizei pentru IMM-uri. Un al doilea factor uh, conex, dar foarte important, sunt de acord, e lipsa de acces la creditare. Și uh, nu numai pentru internaționalizare, ci pentru orice. Multe IMM-uri pur și simplu nu au acces la credit, nu pot accesa uh, banii pentru a face nimic. Și e o, datorită îndatorării uh, sistemului privat, 10 uh, de miliarde de euro au fost injectați în sectorul uh, bancar, miliarde de euro au ajuns în acestea, au fost injectați în sectorul bancar, care nu a împrumutat la IMM-uri, pentru că ei, sectorul bancar, încearcă să obțină cât mai multe profituri de pe urma obligațiunilor și așa mai departe. Deci, uh, această îndatorare mare care s-a făcut uh, pe seama sectorului bancar uh, arată că e nevoie de un control mult mai strict al sectorului bancar pentru ca astfel și IMM-urilor să aibă acces la bani. Deci care ar fi soluția? Soluția la criză nu e internaționalizarea pe o economia mondială care se confruntă cu o altă criză. Soluția ar fi să punem capăt politicilor de austeritate și să controlăm democratic sistemul bancar. În ce privește uh, facilitatea de import-export, uh, uh, întrebarea este de unde vor veni banii Uh, și, în al doilea rând, o propunere concretă. Dacă am avea o astfel de uh, facilitate, de un astfel de mecanism, ar trebui să existe o condiție de accesare a banilor ca uh, producția existentă să nu fie delocalizată, să, nu, să ne asigurăm că bunurile care acum sunt produse în Europa să fie produse în afara Uniunii Europene și să ducă la un dumping și mai mare deci uh, la uh, o presiune și mai mare asupra IMM-urilor din uh, Europa. Deci cred că ar trebui să fie o astfel de condiție pentru aceste credite. Mulțumesc, doamna Anderstauter. Mulțumesc, domnule președinte. În grupul nostru, în a aseară, s-a ajuns la concluzia că eu voi fi raportor din umbră. Iată, vă informez acum și îmi pare rău că nu v-am spus dinainte. Verzii consideră că ar trebui să fim uh, precauți în ce privește uh, finanțarea activităților comerciale și a investițiilor IMM-urilor din Europeană, accesul sau internaționalizarea este uh, un proces foarte dificil. Ar trebui însă să producem uh, local uh, bunuri și servicii mai performante. Multe IMM-uri investesc uh, multe fonduri în uh, internaționalizare, însă eșuează și până la urmă ies fragilizate din acest proces. Însă, uh, în, în vederea acestui raport, uh, uh, a fost un raport, raportul Winkler, privind competitivitatea IMM-urilor și sper că raportorul să țină cont de aceste aspecte. Importanța să ajutăm IMM-urile care doresc să-și internaționalizeze activitatea pentru ca ele să fie ocrotite împotriva practicilor neloiale, uh, practicilor concurențiale neloiale. De asemenea, accesul la instrumentele comerciale pentru IMM-uri trebuie să fie îmbunătățit, astfel încât IMM-urile să uh, primească uh, să, să fie sprijinite în fața măsurilor neloiale din partea partenerilor comerciali. Mulțumesc! Um. Domnul Darmus. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-l felicit pe domnul raportor pentru faptul că uh, ne uh, supune uh, atenție acest domeniu foarte important. Cred că este foarte important ce se spune în aliniatul numărul 2, respectiv că IMM-urile reprezintă 75% uh, din locurile de muncă din sectorul privat și au, uh, uh, creat în propor- au participat în proporție de 80% la crearea de noi locuri de muncă. Um, ideea principală e că IMM-urile nu urmăresc tendințele economice, ci le creează și foarte interesant în ultimii ani mi s-a părut că stânga stânga din politică, uh, stânga cea veche, ca să spunem așa, uh, pare să fie obsedată de aceste uh, întreprinderi mari. În această dimineață la televizor am văzut că Peugeot pierde 200 de milioane de euro pe lună și răspunsul e să reducă uh, cu 6500 angajările. Am înțeles că presiunea în Franța este imensă pentru a se uh, crea un uh, plan de salvare pentru Peugeot. Sunt bani care altfel ar putea să încurajeze, să impulsioneze părți din economie care ar putea genera tot atâtea locuri de muncă. Întotdeauna cei care sunt la centrul și pe dreapta eșichierului politic Uh, au fost împotriva naționalizărilor și mai ales a uh, naționalizării băncilor. Însă, și domnul Murphy aici a dreptate și sunt de acord uh, cu ce a spus astăzi mult mai mult decât de, cu ce spune de obicei, e că criza financiară a dus la o uh, dispariție a, sau o secare a creditării, mai ales pentru IMM-uri. Și avem un exemplu Uh, există finanțare sponsorizată, plătită de guvern, credite guvernamentale, care vizează IMM-urile. Cred că guvernele ar trebui să, să, să le încurajeze. Problema mea cu raportul e însă că dacă uh, această sponsorizare de către guvern uh, e valabilă și cred că așa este, Uh, trebuie să ne îndepărtăm totuși de această idee și să spunem că s-ar trebui să se facă la nivelul Comisiei Europene, la nivel european. Se spune, în, în aliniat se vorbește de deci, acest program pentru competitivitatea europeană. Nu cred că e traducerea e foarte bună. Se spune că ar trebui ca bugetul să fie de 2,5 miliarde de euro. Uh, uh verbul should, modalul ar trebui Uh, e folosit. Aș dori să întreb uh, Comisia, e vorba de un uh, buget care a fost planificat, a fost solicitat, sunt bani pe care Comisia deja îi are sau e doar o dorință așa frumoasă? Aș dori să primesc un răspuns. Dar e un aspect și mai important aici. Această idee că o inițiativă de acest tip ar trebui să fie derulată la nivelul Comisiei, la nivel european, nu mi se pare o idee prea bună cred că e o o risipă imensă. E o idee care vine din uh, Republica Cehă, care e o economie de succes într-un stat de mare succes. Dar ideea că o întreprindere din Cehia uh, ar putea să vină la Bruxelles of, of, of, of some... și încearcă să uh, atragă atenția funcționarilor de la comisie care își iau 10 săptămâni de concediu pe an, spunând că și să nu uităm că IMM-urile nu au uh, vacanță, nu au concediu în 10 ani, uh, nici măcar două săptămâni în 10 ani. E o idee care nu poate să fie pusă în aplicare la nivel european, trebuie să fie dusă la nivel uh, statelor membre. Și mai e o idee. Investițiile comerciale și investițiile directe străine sunt de competența exclusivă a Uniunii Europene. Asta vine din tratatul de la Lisabona, pe care uh, l-am contestat în mod sistematic pentru că am spus că nu are legitimitate democratică și mai ales nu în Regatul Unit, în care uh, Partidul Libdem a promis că va organiza un referendum pe marginea tratatului și apoi uh, a refuzat acest drept. Uh, uh, puteți spune că uh, nu, uh, nu așa e lucrurile, dar situația este o rușine, domnule președinte. Aș mai dori să vă mai atrag atenția asupra unui sfat. Având în vedere că avem această nouă modalitate de organizare a dezbaterii, aș dori în mod oficial să vă rog ca grupul, eu să fiu raportor din umbră din partea grupului meu pentru toate rapoartele de acum încolo. Da, mulțumesc, spune președintele, luăm notă, dar nu e o nouă procedură. Minuten mai avem 10 minute pentru acest raport, deci aș vrea să dau cuvântul uh, atât comisiei cât și raportorului și să-i rog să vorbească foarte pe scurt, pentru că avem uh, oaspeți din partea OIM um, și cred că, fiind dat că au venit special pentru această întâlnire, ar fi bine să le acordăm timpul necesar. Îi dau cuvântul acum comisiei pentru că nu am niciun raportor din umbră și nici alt membru care dorește să ia cuvântul deci îi dau domn, cuvântul domnului Leo Munides. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat ocazia să exprim părerea Comisiei pe această temă. Este într-adevăr o chestiune foarte importantă, foarte complexă. Suntem uh, de acord cu analiza pe care am auzit-o aici în această dezbatere cu privire la beneficiile suplimentare a unei creș- ale unei creșteri a internaționalizării IMM-urilor. Nu e vorba numai de activitatea suplimentară, creșterea în general, ci și uh, de inovare, capacități uh, de inovare, productivitate și creștere în general. Și, de asemenea, suntem de acord cu uh, rezervele exprimate aici pentru că este clar că în momentul de față avem o problemă de finanțare este din ce în ce mai dificil pentru IMM-urile din toate statele membre să financeze activitățile de export. Există scheme naționale, există atât uh, facilități uh, publice cât și private pentru credite la export, dar știm că băncile comerciale, de exemplu, își uh, se retrag de pe această piață, cel puțin în acest moment în legătură cu ceea ce s-ar putea face în legătură cu serviciile de consiliere și informare, deci de susținerea IMM-urilor, facem acum un exercițiu, am, de fapt am început un exercițiu de contractare în ceea ce privește susținerea IMM-urilor, care ar trebui să ne ofere probabil în prima jumătate a anului viitor câteva rezultate, deci o analiză profundă a situației din statele membre, a diferitelor piețe externe și a felului în care ar putea fi combinate sinergii posibile care să construiască pe cele existente, unde sunt paralelisme, unde sunt lacune iar apoi putem vedea ce se poate face după aceasta. În ceea ce privește creditele, atât instrumentele financiare existente, cât și cele propuse pentru următorul cadru financiar multianual, ne permit să finanțăm productivitatea și acțiunile extra, uh, sub, suplimentare ale IMM-urilor. Însă acesta nu este acoperit uh, în totalitate. Intermediarii financiari ar putea să, de, de exemplu, să dezvolte un portofoliu special pentru activitățile de export ale IMM-urilor. Există, de exemplu, deja un portofoliu specific cu privire la produsele inovatoare și pentru transferul uh, de expertiză în domeniul afacerilor. Suntem gata să discutăm și să susținem uh, raportorul în explorarea acestor posibilități și acestor propuneri și putem vedea apoi ce se poate face în domeniu. Salutăm uh, această ocazie și așteptăm să vedem raportul. Există însă o întrebare cu privire la cele 2,5 miliarde. Propunerea Comisiei în cadrul următorului uh, CFM se vorbește de un portofoliu pentru întreprinderile mici și mijlocii. Din aceste 2,5 miliarde, 58% se referă la instrumentele financiare, deci bani care sunt uh, alocați indirect IMM-urilor, iar 17% uh, reprezintă network-ul european de întreprinderi. Deci o cifră destul de mare pe finanțare pentru IMM-uri. Mulțumesc! Acum, în final, dau cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că ați făcut aceste remarci cât se poate de pertinente. În ceea ce ați uh, spus în final despre rolul Serviciului de Acțiune Externă, mi s-a părut un lucru foarte interesant. Câteva chestiuni, domnule Dartmouth. Nu-mi place tratatul de la Lisabona și nici n-am votat pentru el, dar este în vigoare. Și cred că trebuie să-l respectăm. În conformitate cu acest tratat, instituțiile europene au competență exclusivă în domeniul comerțului. Ceea ce facem aici nu este nimic uh, nenatural, nu contravine niciunei competențe naționale este doar o activitate complementară care ar trebui să ne ajute să ajungem uh, mai repede, de exemplu, la credite pentru IMM-uri. Nu vom forța pe nimeni, niciun IMM, să se internaționalizeze dacă nu dorește să o facă. Trebuie însă să dezvoltăm câteva instrumente care să fie utile dacă cineva dorește să facă uz de ele. Cam atât și cred că după acest prim schimb de opinii suntem în uh, poziția să obținem rezultate foarte bune și ne bucurăm de discuțiile ulterioare și de cooperarea viitoare cu dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Dezbaterea va avea loc pe 3 septembrie. Înainte să trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, aș vrea să mai fac uh, o comunicare, și anume că termenul de depunere a amendamentelor uh, pentru raportul domnului Gianluca Susta pe tema achizițiilor publice și contractelor publice este pe 27 iulie la ora 18 și al doilea raport uh, cu privire la concesiuni va rămâne deschis, pentru că, după cum spuneam, nu știm încă exact dacă reușim să luăm o hotărâre pe acest raport, deci vom decide de-abia în septembrie. Bun, acum vreau să-i salut pe oaspeții noștri din partea Organizației Internaționale a Muncii, care au venit la noi în comisie și mă bucur că vom putea avea un schimb de opinii cu ei despre punerea în aplicare a drepturilor lucrătorilor. Mă bucur foarte mult să o pot saluta pe doamna Karen Curtis, director adjunct, și pe domnul Rudy Delac, director al reprezentantei la Bruxelles a OIM. Dau cuvântul atunci, cuvântul doamnei Curtis mai întâi. Thank you, Chair. It's a pleasure to be here today. Mulțumesc, domnule președinte. Este o mare plăcere să fim astăzi aici pentru a schimba opinii despre situația din diferitele țări în, din perspectiva Comisiei dumneavoastră. Oficiul Internațional al Muncii salută ocazia pe care o are de a contribui la crearea unor condiții de muncă decente în lume. Aceste schimburi de opinie au devenit din ce în ce mai importante din cauza acordurilor de comerciale pe diferite capitole importante care reprezintă angajamente pentru a respecta standardele de muncă și pentru a respecta standardele Organizației Internaționale a Muncii și în vederea unui revizuirii unui sistem general de preferințe. Convențiile ratificate sunt într-adevăr uh, partea unei mașinării foarte complicate în cadrul ILO și se bazează pe experți și pe avizele din diferitele foruri de uh, experți. Dialogul cu diferiții actori contribuie la concluziile acestor foruri și uh, trebuie să ne gândim la progresul făcut uh, în ultima vreme pentru a vedea cât de relevante au fost. ILO poate a putut să vă transmită deja obiectivele și evaluările făcute deja de către comisiile de experți în uh, situații diferit, dificile și controversate. Iar forumurile tripartite au dus și ele la anumite concluzii importante. Aceasta a dus la o apreciere foarte clară a activității depusă până acum și s-a constatat că, deși s-au făcut progrese, mai sunt multe de făcut. Oficiile internaționale ale muncii uh, oferă asistență și consiliere pentru a putea să Uh, se facă progrese în ceea ce privește standardele de muncă în toate țările și pentru ca și ILO să poată să ofere asistența necesară la fața locului. Acordul de liber schimb cu Com- Columbia arată cât de importantă este implementarea standardelor de lucru în uh, practică. Forurile de supraveghere au făcut pasuri, pași înainte pentru a putea implementa acordul pentru libertatea de asociere, de exemplu, iar reuniunea tripartită din februarie 2011 s-a concentrat pe nevoia de a îmbunătăți dialogul social și a luat măsuri suplimentare pentru a combate violența și impunitatea, pentru a elimina obstacolele în cadrul libertăților în general și pentru a putea îmbunătăți inspecțiile la locul de muncă. De asemenea, se dorește o îmbunătățire a procedurii aplicate de către inspectorii de muncă și um, această procedură a fost uh, într-adevăr aplicată și a dus și la foarte multe plângeri. Se promovează și uh, diseminarea de formări profesionale pentru ca să, se, um, să nu se mai um, atace um, sindicaliștii și pentru ca uh, toate numărul de plângeri să se reducă. Eforturile s-au făcut, s-au făcut și în sensul unei reduceri a impunității. Forurile de supraveghere însă mm, deplâng de uh, moartea unor sindicaliști în continuare și a violenței uh, care s-a îndreptat asupra lor în anumite state. O convenție a mm, Statelor Unite a fost implementată de către ILO și um, actorii naționali uh, trebuie să uh, Um, încerce să îndeplinească toate standardele în ceea ce privește libertatea de asociere. Există obiective specifice pentru măsurile de protecție, incluzând campaniile de informare, dar și um, formări pentru parchete, pentru poliție și pentru alte, alți actori importanți implicați în combaterea crimelor uh, și a uh, infracțiunilor și pentru a îmbunătăți capacitatea inspectorilor de muncă și pentru a încerca să se medieze mai bine uh, contractele de muncă, mai ales cele temporare. Plângerile cu privire la libertatea de asociere care au venit mai ales din regiunea latinamericană au fost datorate mai ales ineficienței mecanismelor naționale și a dialogului absent în uh, ceea ce privește aceste probleme. Alte țări au fost uh, și ele inspectate și multe, multe țări au trebuit uh, să fi, au fost obligate să pună în aplicare standardele ILO pentru a soluționa litigiile între părțile existente. De asemenea, și discuțiile cu guvernele au început pe această temă. Cazul Filipinelor a arătat că o supraveghere este necesară după o evaluare, dar nu numai de către forurile de experți, ci și uh, de către forul pe tema libertății de exprimare. Aceasta a dus la o colaborare mai bună cu guvernul și uh, la o mai bună libertate de asociere. Um, trebuie de asemenea să ne amintim de ce s-a întâmplat la, cu implicarea poliției din Filipine și o primă hotărâre judecătorească care a a uh, fost uh, dată după ce s-a fost asasinat un sindicalist a fost de asemenea un semnal că se vor pedepsi astfel de acte drastic. În ceea ce privește impactul uh, măsurilor ILO cu privire la munca forțată în Myanmar, s-au văzut deja primele rezultate aici, au existat critici foarte puternice, combinate cu un angajament constructiv pentru a îmbunătăți lucrurile. După cum știți, conferințele internaționale ale muncii au uh, dus la o îmbunătățire a sancțiunilor, iar uh, s-au creat acțiuni s-au stabilit acțiuni prioritare pentru a combate munca forțată, s-au făcut progrese deja pentru a garanta libertatea de asociere. Libertatea, un consilier pentru libertatea de asociere a fost și el parte din echipă, iar forurile de supraveghere au avut uh, deja uh, schimburi cu guvernele din Pakistan pentru ca să se, adopta, să se adapteze legislația la standardele ILO. După aceea, în 2010, au fost uh, schimbate anumite legi care au dus la un vacum juridic și a trebuit luate măsuri la nivel național. Consultările au uh, dus apoi la un nou regulament al ILO pentru a reglementa um, branșa industrială și, de asemenea, pentru a îmbunătăți practicile folosite în acest domeniu. Din păcate, mecanismele de supraveghere au uh, constatat că și munca uh, forțată la copii a crescut în ultimii ani. Implicarea copiilor în violențe au, uh, și în conflictele armate a fost de asemenea un lucru constatat, sau constatat din ce în ce mai multe uh, astfel de cazuri și am uh, constatat și că mai mulți copii care, care nu mergeau la școală, deși aveau vârsta să participe. Programul internațional pentru eliminarea muncii copiilor a fost uh, finanțată uh, finanțat, de către, finanțat de către Uniunea Europeană și a dus la o monitorizare și implementare a programelor existente pentru a elimina această formă de muncă și exploatare pentru a putea uh, așadar eradica acest fenomen. În timp ce am, ne-am, ne-am ocupat și de problema din Georgia, și de convențiile de asociere cu această țară. Guvernul s-a angajat așadar pentru a îmbunătăți anumite aspecte cerute prin amendamente. Două schimburi s-au făcut în mare. În plus, ILO a asistat guvernul și partenerii sociali pentru a media, um, pentru a avea un mecanism de mediere pentru a rezolva încălcarea drepturilor sindicaliștilor. În ceea ce privește dreptul uh, munca copiilor forțată, s-a înaintat planul de acțiune împotriva um, abuzului și um, acesta a fost însă a fost um, dizolvat o instanță care se ocupa această problemă. Este nevoie de convenții foarte puternice pentru a asigura implementarea statului de drept. Toate statele membre din Uniunea Europeană și-au demonstrat angajamentul său prin, lor prin ratificarea acestei convenții. Aceste măsuri și inspecții pot arăta unde se încalcă drepturile și se poate de asemenea colecta o serie de date care arată unde se încalcă aceste drepturi și se poate duce la o remediere a situației în acele regiuni. Inspectoratul acesta este de aceea foarte important și este nevoie de resurse umane și de o, o formare a, acestor, a personalului. În ceea ce privește uh, munca forțată, ea se desfășoară mai ales în domeniul bumbacului și al uh, cocos și al cacaoi, în Uzbekistan și în alte țări. În multe din aceste țări, uh, mai ales, este interzisă folosirea copiilor la, culege, la, um, la culesul bumbacului, însă aceasta nu se respectă. Din 2005, um, s-au mai făcut anumite, s-au constatat și alte încălcări, iar în Uzbekistan s-au luat decizii um, repetate pentru ca să se încerce aplicarea standardelor. Mișcarea sindicalistă și alte foruri au uh, constatat deci folosirea copiilor la um, recolta um, bumbacului pumbacului și um, au încercat să combată aceste fenomene. Oficiul nostru a avut și discuții cu guvernul Astăzi, însă, până ziua de astăzi, nu, um, guvernul nu a acceptat să participe la trialog și nici nu a, ne-a lăsat să evaluăm situația și angajamentele lor în sectorul bumbacului. Din păcate, nu s-a discutat de acest, această chestiune la ultima conferință pe tema muncii, deși în Uzbekistan se încalcă în mod evident Convenția pentru drepturile copilului with a request for a new government report. Un nou raport guvernamental în ce privește uh, participarea uh, experților ia uh, avea loc în noiembrie. E o situație care vizează țări precum Belarus, Columbia, Guatemala, pentru care acum există o solicitare din partea Comisiei Myanmar și Pakistan. Munca copiilor în producția de cacao este monitorizată de către organismul de monitorizare și în Codivoar și în Ghana.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 in particular the importance of freedom of association as an enabling right to ensure respect for the three other categories of fundamental rights. In this respect, the ILO has been engaged in promoting freedom of association in the difficult to reach rural sector and raising rural work. Ne cerem scuze la vorbitoarea, vorbește atât de repede că este imposibil să oferim o interpretare coerentă. Am făcut semne mai multe ori să se vorbească mai încet, dar din păcate nu s-a reacționat. Mulțumim. Nations can play, especially in the rural sector, in eliminating child labor. I hope these few remarks have been useful to you and look forward to any questions you may have. Thank you. Thanks a lot, uh, Ms. Curtis. Uh, Mulțumim foarte mult, doamnă Curtis. Am primit foarte multe informații, foarte multe date. Dacă ați putea să ne trimiteți uh, discursul în scris ca să-l putem uh, transmite deputaților, va fi foarte recunoscători. Patru colegi s-au înscris la cuvânt. Primul este domnul Cutaș. Thank you, thank you, Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În calitate de raportor pentru uh, uh delegația UE Uh, Uzbekistan și pentru protocolul pentru domeniul uh, industriei textile. Bineînțeles că acest subiect al uh, munții, muncii copiilor, a muncii forțate mă interesează foarte mult. În acest sens, aș dori să știu dacă au fost înregistrate progrese reale sau vreun progres în negocierile cu Uzbekistanul pentru misiunea de acordare de asistență tehnică, pentru uh, recolta de Uh, Bumbac 2010. Uh, care este poziția dumneavoastră? Sunteți, uh, ați primit asigurări că Uzbekistanul va accepta misiunea noastră pentru la sfârșitul lunii iulie? Aș dori să știu și dacă Comisia Europeană face și altceva decât înlesnirea dialogului între organizația dumneavoastră și guvernul uzbek pentru a exercita presiune asupra Uzbekistanului și a funcționarilor guvernamentali pentru acceptarea acestei misiuni, pentru că în ultima, la ultima uh, reuniune când am discutat raportul cu privire la uh, munca copiilor uh, în Uzbekistan, Comisia Europeană ne-a explicat că Comisia de resort de la Geneva nu a făcut nicio mențiune specială cu privire la Uzbekistan. Deci, vă pun această întrebare direct. Asta înseamnă că dialogul nu mai vizează uh, această plângere? Și o întrebare de ordin general, ați menționat mai multe țări în care spuneți că se încalcă drepturile copiilor. Aș dori să vă rog să ne uh, furnizați o listă acestor țări, bineînțeles, uh, dincolo, pe lângă Uzbekistan, Uh, unde, într-adevăr, drepturile copiilor sunt încălcate prin muncă forțată și, în fine, uh, celor uh, câțiva colegi care au rămas în sală, aș dori să-i rog sau aș dori să le spun că, din păcate, dacă guvernul uzbek nu va accepta misiunea Organizației Internaționale de a Muncii, așa cum s-a prevăzut la plenară în raportul interimar, va trebui să trecem la etapa următoare, deci până la sfârșitul acestui an nu mai putem uh, aștepta să mai aibă loc încă o recoltă și uh, să așteptăm încă o promisiune ca guvernul uzbek să accepte uh, misiunea OIM pe anul următor. Deci vă propun ca imediat după ce ne întoarcem din vacanța de vară să încercăm să ajungem la un calendar și să nu acordăm uh, avizul acestui acord. Iată care este propunerea mea și sper să fiți de acord cu mine să încercăm să găsim soluția cea mai bună în, acest, în această situație. Haideți să nu fim pesimiști, să sperăm că nu va fi așa. Și de aceea sper ca OIM să meargă acolo în Uzbekistan în timpul uh, recoltei. Mulțumesc, domnul Murphy este următorul. Mulțumesc, aș dori și eu să mulțumesc uh, pentru această prezentare. Am trei tipuri de întrebări. Prima în legătură cu Uzbekistan uh, și în legătură cu ce spunea domnul Cutaș. Am înțeles că uh, negocierile cu Uzbekistanul se fac la nivel foarte tehnic și ați putea să ne dați câteva amănunte, să ne spuneți când uh, va avea loc misiunea, dacă am înțeles, se va face la sfârșitul recoltei. Și dacă e vorba de o misiune de asistență tehnică, cum uh, sesiunea, uh, cum, uh, um, de exemplu, importanța societății civile va fi recunoscută în această misiune? Aș dori să știu dacă aveți vreo informație în legătură cu folosirea muncii copiilor în producția de, de, de bumbacă și în afara recoltei, de exemplu, la sământ, în sămânțări și așa mai departe. Din câte am înțeles, nu există un astfel de raport la, la comisie. Apoi, tot în uh, Asia Centrală, în Kazakhstan, ați putea să ne uh, informați în legătură cu activitatea de monitorizare de acolo. Se pare că e o uh, regresie foarte mare în ce privește libertatea de exprimare, drepturile civile în Kazakhstan, uh, de asemenea drepturile uh, sindicaliștilor sunt călcate în picioare. Uh, se întâmplă acest lucru zilnic. Aș dori să știu dacă deci Uh, legislația amendată în 7 februarie în acest an a fost uh, monitorizată pentru că se periclitează dreptul la libertatea de, uh, de, de asociere, de asemenea dreptul la grevă, drepturile lucrătoarelor însărcinate care sunt încălcate de asemenea, uh, reprezentanții sindicali pot să fie uh, acum uh, concediați fără niciun fel de restricție, deci aș dori să știu dacă există vreo monitorizare a situației de acolo și apoi tot în legătură cu întrebarea cu situația Columbiei, aș dori să știu dacă aveți o monitorizare specifică a respectării timpilor de lucru, timpului de lucru în Columbia. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Dartmouth. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să uh, aduc omagiu activității OIM în ce privește combaterea muncii copiilor. Din capul locului aș dori să spun acest lucru. Aș dori să întreb reprezentantul uh, OIM să pun o întrebare în legătură cu o chestiune care a apărut în mass media britanică. Și aici uh, Uh, vorbesc despre un articol. Un uh, sindicalist a făcut o plângere la Curtea Europeană de Justiție sau poate Curtea Europeană a Drepturilor Omului, nu știu sigur. În orice caz, se spunea că dacă cineva se îmbolnăvește în vacanță, timpul de uh, concediu de boală se adaugă la concediul de odihnă. După cum știți, ultimile date privind șomajul din Spania e mai mare de 54% aceste uh, date pentru uh, Spania în medie, uh, deci e vorba de șomajul la tineri 54%, 25% șomajul general în Spania. Lumea se teme că, deși o astfel de uh, intrare în vigoare a unei reguli e de dorit în sine, bineînțeles, s-ar putea sau se pare că are un efect asupra Uh, uh, tendinței angajatorilor de a angaja noi uh, lucrători. În partidul meu, noi ne opunem ideii ca Curtea Europeană de Justiție să legifereze sau să aibă uh, legi privind angajarea în uh, Regatul Unit sau în orice alt stat membru. Și deci v-aș pune o întrebare. OIM a sprijinit explicit uh, uh, această introducerea a legii în, în Spania? A făcut-o explicit sau implicit sau dacă nu sprijină în mod implicit uh, principiul care stă la baza acestei uh, noi măsuri? Și uh, în legătură cu declarația pe care am făcut-o înainte, că s-ar putea să aibă un efect de descurajare asupra angajatorilor care nu mai doresc să angajeze acum în condițiile în care șomajul crește galopant în Spania. Și credeți că această poziție e validă, are o justificare și a făcut OIM-ul vreo evaluare în ce privește efectele introducerii noastre de măsuri? Deci, întrebările mele sunt clare și sper să primesc uh, răspunsuri pe măsură. Trebuie să fim uh, foarte lapidar, lapidar pentru că nu mai avem decât 10 până la 15 minute. Uh, if that's the Domnul Rinaldi, foarte pe scurt, Aș dori și eu să mulțumesc uh, reprezentanților OIME și eu aș dori să știu ceva despre angajamentul sau uh, relațiile pe care le aveți cu Uzbekistanul. Uh, se Aș dori să știu dacă există uh, detalii cu privire la această misiune la fața locului, apoi dacă ONG-urile și societatea civilă uh, vor fi abordate, dacă aveți intenția să vă întâlniți cu astfel de organizații. Din uh, uh reacția autorităților uh, uzbece, ce, ce vă spun? Uh, neagă problemele, recunosc problema și spun că vor face eforturi sau speculează pur și simplu sau, și spun că e vorba doar de uh, uh, cazuri uh, inventate de către mass media internaționale și de organizațiile internaționale, ce se întâmplă de fapt în această țară. O a doua problemă tot în legătură cu Uzbekistanul, pentru a mă întoarce la ce s-a spus, mai ales de către domnul Cutaș. Nu, to rush to... nu cred că e o idee să ne uh, pripim, să mergem uh, direct la plenară. Uh, având în vedere că avem un vot care urmează să aibă loc la plenară, cred că avem ceva marjă de negociere. Sperăm să putem să îmbunătățim situația la fața locului. După ce vom fi votat și probabil că votul va fi negativ, nu mai avem niciun fel de putere de, uh, de, de influențare a procesului, deci nu mai avem niciun fel de marjă. Uh, și nu vom putea să influențăm în niciun fel ce se întâmplă în Uzbekistan. Și cred că ar fi chiar mai bine dacă nu votăm în perspectiva uh, relațiilor cu guvernul uzbek. Și o ultimă întrebare, mai avem foarte puțin timp la dispoziție, dar m-aș interesa, m-ar interesa dacă ne-ați putea spune ceva despre situația privind munca copiilor din India. Eu sunt raportor pentru acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și India. Capitolul cu privire la dezvoltare durabilă e uh, chestiunea cea mai spinoasă. Nu putem să ajungem la o concluzie cu omologii indieni în acest sens. Deci ați putea să ne uh, aduceți ceva sugestii, să ne faceți ceva sugestii. Mulțumim! Aș dori și eu să uh, pun două întrebări. În primul rând, probabil că știți că Parlamentul a adoptat o rezoluție cu privire la Columbia și Peru, solicitând o foaie de parcurs prin care să se uh, consolideze drepturile omului și drepturile lucrătorilor și se pare că guvernul colombian și peruvian sunt gata să prezinte o astfel de foaie de parcurs, ar putea să ne ajute și OIM-ul în monitorizarea unei astfel de foi de parcurs? O primă întrebare și a doua întrebare. A intrat în vigoare în urmă cu un an acordul cu Corea de Sud. Am avut anumite doli, doleanțe și aici în ce privește uh, standardele de muncă. Aveți vreo indicație? Sigur că persistă probleme uh, și acolo. Aveți vreo indicație că situația s-ar fi îmbunătățit între timp în urma acestui acord uh, comercial și a uh, uh, prevederilor pe care le include? Mulțumesc. Poate și reprezentantul uh, Comisiei dorește să intervină, să facă un comentariu pe această temă? Doamna Sant? Uh, thank you for giving me the floor and uh, on Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Am auzit că s-a pus o întrebare directă referitoare la Uzbekistan. Okay, now we are online. And I can confirm that Vă pot confirma că de mai multe ori în cadrul dialogului pe care l-am purtat cu Uzbekistanul, ne-am exprimat uh, sprijinul pentru Organizația Internațională a Muncii și pentru acest mecanism de monitorizare. Este, este un punct cheie din punctul nostru de vedere. În ceea ce privește Corea de Sud, avem informații recente în urma unei întâlniri pe care am avut-o săptămâna trecută. A fost o întâlnire inițială în care am discutat capitolul referitor la dezvoltarea durabilă, discuțiile au fost uh, foarte bune din punctul nostru de vedere. Uh, on um, what did you say more? Uh, on the uh, Spanish issue, I think. În legătură cu situația din uh, Spania, voi da cuvântul colegii mele din partea Direcției Generale pentru Ocupare. Poate au fost mai multe întrebări și nu mi le aduc aminte pe toate, dar oricum o remarcă generală referitoare la sistemul generalizat de preferință. Și noi urmărim îndeaproape situația dacă mecanismele de monitorizare ne cer să uh, intervenim în acest context. Deci urmărim îndeaproape unele situații. Vă mulțumesc, Direcția Generală pentru Ocupare. O scurtă remarcă. Timpul de lucru din Spania și problema legată de acesta se leagă de reglementarea acesteia pe plan uh, european deci nu cred că mm, există aspecte legate de politica comercială pentru a discuta uh, acest punct. Nu. Cred că uh, comisia noastră trebuie să decidă ce puncte trebuie discutate și ce puncte nu, nu Comisia Europeană. Și dacă respectați Comisia noastră, atunci ar trebui să respectați uh, punctele pe care le ridicăm noi pentru a fi discutate un reprezentant al Organizației Internaționale a Muncii, am pus o întrebare într-un mod foarte politicos peste, pentru că ea interesează um, electoratul meu. Și uh, răspunsul dumneavoastră mă dezamăcește. Dacă nu aveți acum un uh, răspuns, vă rog să mi trimiteți unul în scris. Domnul președinte, poate vom rezolva în mod bilateral această întrebare și acum îi dau cuvântul doamnei Cortes, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund tuturor întrebărilor ridicate. Inițial o remarcă generală, dacă îmi permiteți, și apoi dau uh, cuvântul colegei mele, care este responsabilă pentru munca forțată a copiilor și care a fost implicată în negocierile directe cu Uzbekistan pentru misiunea de acolo, deci dumnei vă va spune care este situația. Aș dori însă să repet din nou că faptul că nu s-a discutat despre situația din Uzbekistan la Convenția Internațională a Muncii din acest an nu are nicio legătură cu punerea în aplicare a Convenției referitoare la combaterea forței, uh, muncii forțate a copiilor în Uzbekistan. Deci acest lucru nu trebuie înțeles ca fiind uh, o reflectare a unei opinii a organizației noastre, conform căreia rezolvația a fost rezolvată în uh, Uzbekistan. Am cerut să se reia uh, procesul de raportare. Eventual vom putea să avem această discuție anul viitor la conferința organizată și aș dori să spun că din punctul de vedere al monitorizării, al uh, monitorizării a foii de parcurs din Columbia, OIM s-a implicat și în trecut. Din acest punct de vedere am pus la dispoziție informații vis-a-vis -vis de foaia de parcurs din Statele Unite ale Americii în urma încheierii acordului de liber schimb și în această vară și în această toamnă lansăm un program foarte important la fața locului în Columbia care se concentrează pe libertatea de asociere și uh, mai mulți experți internaționali vor fi prezenți în Columbia pentru următorii trei ani. Deci cred că vă vom putea ajuta din acest punct de vedere. În legătură cu Corea de Sud, am primit unele informații din partea Comisiei referitoare la uh, întâlniri recente. Eu aș dori să vă întreb mm, cât de mare a fost implicarea partenerilor sociali în aceste discuții, pentru că data trecută când am vizitat eu Corea de Sud, partenerii sociali nu își doreau o implicare mai largă în acest proces și Um, datorită atitudinii generale negative față de acest acord de liber schimb. Există în continuare probleme legate de standardele de muncă în Corea. Știu că, știm că nu au fost ratificate toate aceste standarde. Există mai multe obstacole, nu referitoare doar la libertatea de asociare, dar și referitoare la Convenția uh, pentru munca uh, forțată. Oricum, uh, uh, situația legată de libertatea de asociere este monitorizată în continuare. Și nu am uitat de întrebarea referitoare la Spania, dar vom discuta acum uh, situația legată de munca forțată a copiilor. Da, voi încerca să mă grăbesc cât pot. S-au pus foarte multe întrebări dacă există progrese în uh, misiunea de asistență tehnică. Ce s-a întâmplat în, în cadrul ultimelor două convenții, guvernului s-a cerut să accepte o misiune de observare la nivel înalt. Răspunsul a fost un clar nu. Apoi, în februarie 2012, guvernul a indicat și am primit informații și cu ajutorul Comisiei Europene, deci guvernul a indicat că ar accepta o misiune de observație tehnică în uh, mai 2012 la Tashkent și eu am mers acolo și Comisia Europeană a fost prezent, prezentă în cadrul acestei misiuni și a, fost, uh, a devenit foarte clar că nu vor accepta această misiune tripartită de nivel înalt, însă vor accepta o misiune din partea organizației noastre, urmată de o monitorizare la nivel de experți. Aceste afirmații au fost făcute în mai pentru că li s-a spus că aceste puncte vor fi discutate la conferința din iunie. Concluzia, drept urmare, a fost următoarea. Vor accepta o misiune a biroului nostru, urmată de un workshop în iunie, partea uzbecă s-a întâlnit cu delegația tripartită de cel puțin 5 ori Inițial, părea să existe o dorință de a invita biroul uh, pentru asemenea misiune, însă trebuie să vă spun că la sfârșitul conferinței au spus că asistența tehnică înseamnă mult mai mult, uh, formarea capacități, uh, capacității, pregătiri profesionale și așa mai departe, și că ar avea un foarte bun sistem de monitorizare Ofițerul din partea noastră a spus că da, situația este acceptabilă în acest moment astfel, dar monitorizarea trebuie să fie obligatorie. Însă, pentru că acest punct nu s-a, acest caz nu a fost discutat în iunie, au crezut că vor scăpa de mecanismul de monitorizare pentru că în noiembrie-decembrie se va rediscuta acest punct. De fapt, pe la mijlocul lunii iunie, ne-a spus că vor lua contactul cu biroul la jumătatea lunii iulie. Negocierile continuă, ne vom întâlni din nou, însă, în mod sincer, întâlnirea din, uh, de la mijlocul uh, lunii uh, iulie era gândită pentru a discuta aspectele tehnice ale misiunii. E bine, nu am, nu am clarificat nimic. Încă discutăm când va fi organizată această misiune și doresc să vă spun că biroul s-a întâlnit cu UNICEF. Um, UNICEF a vizitat și el Tashkent și are o, o atitudine foarte pesimistă. A spus deja că um, plantarea semințelor de bumbac a, a fost făcută cu o lună înainte, deci și recolta va fi devansată. Deci dacă ne dorim o organizarea unei misiuni, aceasta trebuie organizată chiar mai uh, de vreme și foarte mult timp se pierde, de exemplu, cu obținerea vizelor. Deci negocierile continuă, încercăm din răsputeri să îmbunătățim situația. Apoi, am mai a uh, fost pusă o întrebare referitoare la care este poziția guvernului. Um, guvernul susține că nu există analfabetism în uh, Uzbekistan, că toți copiii merg la școală. Ne-am întâlnit cu ministrul responsabil pentru sănătate și pentru educație, care ne-a spus că rata de, șco- de școlarizare s-a îmbunătățit foarte mult în ultimii 20 de ani, deci nu există nicio fel de problemă și dacă ar exista vreo problemă, aceasta ar fi acoperită de propriile sisteme de uh, monitorizare. Și în plus, au impresia că au fost, uh, au devenit obiectivul uh, țintele unei anumite sectoare a comunității internaționale. Vă mulțumesc. Desigur, nu cred că, toate, că s-au oferit răspunsuri la toate întrebările puse, dar nu mai avem uh, timp suplimentar. Eventual puteți uh, clarifica aceste puncte în cadrul unor discuții bilaterale. Doamnelor și domnilor, vă doresc o pauză de vară foarte bună. Sper să vă puteți reîmprospăta mințile și ne vom revedea pe data de 3 septembrie la ora 15. Vă mulțumesc!